Good afternoon. Uh, I'm, uh, as you probably gather, chairing the... Bună ziua! După cum probabil vă dați seama, eu voi prezida prima parte a uh, reuniunii din această după-amiază. Vreau doar să vă spun că uh, votul la avizul doamnei Beres privind responsabilitatea socială a întreprinderilor la punctul 9 a fost amânat cu o lună, dat fiind întârzierea din Comisia de Fond. Dacă nu mai sunt alte observații, Ordinea de zi se consideră adoptată, da? No objections to the... Văd că nu are nimeni obiecții față de procesele verbale. Coordonatorii au decis să organizeze o reuniune extraordinară a Comisiei la Strasbourg în 17 mai ca să discutăm raportul privind orientările în domeniul ocupării va, uh, această reuniune va avea loc de la orele 19 la 20.30 în 17 mai și vă vom transmite mai multe informații mai târziu. Conferința președinților 22 aprilie a decis să amâne poziția Parlamentului European cu privire la orientările privind ocuparea până când se vor întruni condițiile pentru strategia 2020 S-a decis să se modifice calendarul de adoptare al raportului domnului Ores în legătură cu orientările. Acum se prevede să se facă acest lucru la reuniunea amplă din iulie. Veți găsi în dosar și comunicarea uh, din aprilie 2010, un schimb de opinii între uh, noi și comisarul Andor privind strategia 2020 Traducerea este disponibilă numai în engleză, germană și franceză, traducerea acestui document. Încă ceva uh, ce aveți în dosar este un document referitor la schimbul de opinii cu reprezentanții partenerilor sociali și ai ONG-urilor cu privire la accesul la piața muncii. Primul raport pe care îl vom discuta acum este raportul referitor la procedura unică de solicitare a unui permis de ședere și de muncă și am să-i dau cuvântul domnului Sercas. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Această directivă se găsește într-o situație deosebită. Comisia noastră împarte responsabilitatea cu Comisia Libe. Este vorba de cele mai importante aspecte din directivă și obiectivul este să se introducă într-un singur act legislativ și, uh, și permisul de ședere și permisul de muncă pentru uh, imigranții legali care respectă legislațiile naționale. După cum s-a anunțat în programele ce alcătuiesc încercarea Uniunii Europene de a avea o politică de imigrare comună, există domenii în care lucrătorii migranți ar trebui să aibă aceleași drepturi ca și uh, cetățenii din statele membre. Colaborarea dintre comisia noastră și comisia LIBE este foarte importantă. LIBE se ocupă de aspectele juridice referitoare la sfera de aplicare a directivei și de aspectele juridice ce țin de ă, implementarea permisului unic. Iar noi avem competențe în ă, ceea ce privește drepturile acestor lucrători și uh, derogările din anumite state membre. Această chestiune a fost destul de complicată și am avut noroc să mă pot baza pe ceilalți raportori. Astăzi, cred că am ajuns la un compromis foarte important iar amendamentele s-au referit la chestiuni importante, dar nu de o importanță vitală. Mai sunt și alte amendamente care se referă la chestiuni foarte importante. Sunt unele chestiuni la care este foarte greu să ajungem la un numitor comun și sper că vom putea să votăm acest lucru cu o majoritate largă. Dos colegas eh, finlandezi. Amendamentul 24 este depus de doi colegi din Finlanda și se referă la o chestiune ce ține de un subiect juridic și anume admisibilitatea acestor propuneri. Ideea este să se excludă lucrătorii care uh, nu sunt angajați. Aici se atinge un subiect de care se ocupă Comisia Libe, și anume sfera de aplicare și chestiunile juridice. Și aș vrea să știu ce părere au colegii de aici, pentru că nu se poate să votăm același lucru și aici și la Libe. Și dacă acest amendament se declară uh, inadmisibil, acesta referitor la contractele de muncă, eu aș putea să accept celelalte puncte. Și amendamentul 11 la considerentul 9 este și el relevant aici. Cele două chestiune care va fi dezbătută și care implică și Comisia se referă la uh, lucrători ce fac obiectul Directivei 96 privind detașarea lucrătorilor. Conform textului Comisiei, lucrătorii care sunt trimiși într-un stat altul decât statul lor de ședere sunt excluși de la uh, Prevederile privind tratamentul egal, adică direct, ă, lucrătorii detașați nu beneficiază de tratament egal, conform directivei. Și avem aici o problemă de interpretare juridică. Deci trebuie să înțelegem că acești lucrători nu beneficiază de tratament egal? Și ce se întâmplă atunci în situația unde are loc o Uh, diferență între lucrătorii proveniți din diferite state membre. Comisia a declarat că nu are intenția să facă o diferență între lucrătorii uh, care circulă, indiferent de locul de unde provin. Comisia mi-a trimis o formulare după dezbaterea noastră care ar putea să reprezinte o soluție la această problemă de interpretare și care ar putea și să rezolve aceste probleme. Amendamentul 25 al domnului Thomas Mann se referă la detașarea lucrătorilor și uh, trebuie să vă spun că eu aș fi gata să prezint un pachet de compromis cu un amendament oral care să includă un nou considerent Textul mi-a fost transmis de serviciile comisiei și pe acesta aș vrea să-l includ pentru că se clarifică că directiva 96 nu este atinsă, pentru că acolo lucrătorii aceștia detașați sunt excluși, dar ei când circulă nu sunt discriminați. Aceasta este soluția sugerată. Și deci, dacă se va accepta acest lucru, putem accepta prima parte din amendamentul lui Thomas Mann. Cea de-a doua parte pune alte probleme, dar uh, sper că vom ajunge până la urmă la un acord și atunci eu voi depune un amendament de compromis Și uh, mai este încă ceva. Acordurile referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială. Acest da, este un corp de legislație foarte complicat care reglementează ce, ce drepturi au lucrătorii care au uh, și-au exercitat activitatea în mai multe state. Aici trebuie rezolvată problema imigranților care circulă dintr-un stat în altul și dacă ei beneficiază sau nu de același tratament conform reglementările ce coordonează securitatea socială. Este vorba deci de recunoașterea contribuțiilor sociale. Și avem un articol și mai multe referiri în memorandumul de înțelegere. PPE-ul a depus niște amendamente și la fel și Verzi și eu. Împreună cu Jean Lambert am lucrat la acest subiect și azi dimineață am mai discutat și cu Ria Oman Reuten, iar ea și cu doamna Lambert sunt experți în coordonarea sistemelor. Avem un amendament uh, de compromis pentru dumneavoastră care oferă clarificări cu privire la memorandum și la text în sine. Ideea este să subliniem faptul că lucrătorii își mențin drepturile pe care le au la ora actuală și dacă în viitor statutul lor se ameliorează, această directivă va permite ameliorări ulterioare în coordonarea sistemelor de securitate socială. În cele din urmă, încă un subiect foarte important și foarte complex și, desigur, foarte relevant. Este vorba de faptul că în această directivă se recunosc drepturile resortisanților din state terțe care vin în statele membre ale Uniunii Europene. E vorba de uh, dreptul lor la securitate socială. Aici apar diferite probleme în ceea ce privește anumite ramuri ale prevederilor privind securitatea socială și acestea variază de la un stat membru la altul. S-au depus multe amendamente ce încearcă să rezolve această problemă, permițând fiecărui stat membru să-și reglementeze uh, aceste drepturi la securitate socială, la șomaj, alocații pentru familie, alocații pentru locuință și așa mai departe. Ideea amendamentului este că statele membre ar trebui să rezolve această problemă. Sigur că dacă acceptăm aceste amendamente, directiva nu va mai avea sens, pentru că atunci nu se va mai putea vorbi de tratament egal pentru lucrătorii care vin din alte părți. Pe de altă parte, există state care au sisteme de securitate socială foarte complicate, unde drepturile se acordă nu numai pe baza muncii, ci și pe baza șederii. În aceste sisteme universale, dacă acorzi aceleași drepturi de la bun început resortisanților din state terțe ca și uh, cetățenilor din statul respectiv, apar probleme. Adică dacă cineva este rezident de 30 de ani, poate că ar trebui să aibă mai multe drepturi la alocația de locuință decât cineva care abia a sosit. Deci, sigur că trebuie să găsim, la, să găsim un acord între cei care doresc să lase pe seama statelor membre toate dispozițiile privind securitatea socială și cei care doresc să acorde absolut toate drepturile acestor lucrători. Deci trebuie să se facă o diferență între drepturile la securitate socială bazate pe reședință și la cele bazate pe statutul de lucrător. Deci există un principiu universal de tratament egal, însă drepturile la securitate socială ce derivă din uh, ședere ar putea să includă și elemente de condiționalitate în ceea ce privește acordarea de drepturi pe baza șederii sau a reședinței. Este un amendament cerut mai ales de anumite state din nord, care au sisteme universale de alocații pentru familie, pentru locuințe, pentru educație și așa mai departe. Deci, aceste state membre ar dori să poată reglementa domeniile în care beneficiile sunt bazate pe uh, reședință. Însă va exista un fel de umbrelă generală în așa fel încât drepturile la securitate socială derivate din uh, contractul de muncă nu vor duce la discriminarea resortisanților din state terțe. Acestea sunt deci elementele cheie. Mai sunt și domenii în care există și acorduri și dezacorduri, dar cred că celelalte uh, domenii sunt uh, mai puțin importante decât cele pe care le-am menționat până acum și cred că s-ar putea să existe niște voturi uh, transversale și până la urmă să ajungem la un text coerent care să uh, salvgardeze principiul universal de tratament egal și care să permită anumite nuanțe și subsidiaritate în anumite cazuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul deputaților, Vreau să mă refer la ce a spus dumneavoastră în legătură cu inadmisibilitatea. Cred că este Cred că la amendamentele 16 și 24 se vorbește despre contextul unei relații de muncă plătite. Acestea nu vor fi supuse la vot. Această formulare nu va fi supusă la vot. Mulțumesc! Thank you and I'd like to thank um, alexandru cercas as well for his, his introduction. Um... Vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor pentru această introducere. Chestiunile legate de asigurările sociale mi se par importante și vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu acest uh, subiect. Amendamentele pe care le-am depus și compromisurile la care am ajuns au ca scop nu uh, să stabilească neapărat uh, această situație ca fiind cea finală. Dacă se dorește păstrarea versiunii anterioare, trebuie să ne asigurăm că nu batem în cuie o chestiune care este în curs de dezvoltare, în evoluție și care se va schimba la un anumit moment în viitor. Cred de asemenea că trebuie să precizăm uh, foarte clar că aspectul legat de asigurările sociale este uh, menționat în uh, regulamentul privind asigurările sociale și nu include ajutorul de șomaj. care nu este considerat uh, ca făcând parte din asigurările sociale uh, clasice. Acest lucru trebuie să nu-l uităm când analizăm anumite amendamente. În ceea ce privește includerea um, lucrătorilor detașați, sunt recunoscătoare pentru uh, amendamentul depus de raportor, pentru că el clarifică anumite aspecte legate de permisul unic pe care uh, l-ar putea solicita resortisanții statelor terțe. la momentul la care lucrează într-un stat al Uniunii ca lucrători detașați. În general, uh, susțin amendamentele de compromis care au fost uh, depuse și susțin și poziția generală a raportorului. Mulțumesc. Doamna Oman Roiten are cuvântul. Het is een heel lastig dossier. En ehm, Jean ehm, weet er heel veel van, omdat zij net... Al... Mulțumesc, doamnă președinte. Această uh, chestiune este destul de uh, dificilă. Avem și regulamentul de coordonare de care ne-am ocupat uh, foarte mulți ani. aceste acte normative referitoare la lucrătorii din state uh, terțe a creat anumite probleme la nivelul aplicării. Acești resortisanți ai uh, țărilor terțe pot lucra într-un stat membru al Uniunii Europene. Și acest aspect dorim să-l reglementăm. Însă există alte aspecte pe care nu dorim să le reglementăm. Și spun acest lucru lui Thomas Mann și celorlalți uh, deputați. Există persoane care solicită azil, există și studenți, însă ei nu intră în sfera de aplicare, aplicare a acestei directive. Alocațiile familiale nu au absolut nicio legătură cu acest text, nici ele. A mai fost adusă în discuție o chestiune a vorbit uh, despre ea colegul nostru uh, finlandez. În Finlanda la momentul când uh, deveni, o persoană devine student, are dreptul de a lucra câteva ore pe săptămână. Și mulțumită acestor câteva ore de lucru, persoana respectivă poate beneficia de anumite avantaje acordate în Finlanda, în special legate de uh, reședința în Finlanda. Pentru Finlanda și pentru celelalte state membre care aplică acest sistem s-a găsit o soluție. Se spune că beneficiile sociale nu pot fi uh, vărsate decât dacă există, uh, dacă persoana respectivă are un loc de muncă. Și s-a găsit un sistem care permite acest lucru. S-a putut rezolva așadar problema adusă în discuție de colegul finlandez în acest fel. Uh, Thomas este, să spunem, să dăm un exemplu. Thomas s-a născut la Aachen și uh, se căsătorește cu o frumoasă domnișoară din Brazilia. Ea dorește să lucreze într-un spital din Maastricht. Trebuie ca această frumoasă braziliană să fie invitată de uh, regatul țărilor de jos să locuiască în acest regal. Și deci trebuie să aibă o invitație, trebuie să aibă un permis de lucru și abia apoi poate beneficia de uh, prevederile acestei directive. Dacă din această familie se naște un uh, fiu care este student, el nu poate uh, profita de prevederile acestei directive, nu poate beneficia de ele decât dacă are un loc de muncă. Deci această directivă se aplică doar resortisanților țărilor terțe care dețin un permis de muncă. În ceea ce privește lucrătorii detașați, am vorbit despre acest subiect cu Alejandro, am ascultat ce ne-a spus despre această chestiune și chestiunea îmi pare destul de clară. Dar dacă o firmă spaniolă detașează un lucrător uh, brazilian în uh, Olanda, atunci această persoană ar beneficia de aceleași drepturi. Dar dacă nu mai lucrează pentru compania respectivă, brazilianul se află în situația în care trebuie să solicite un permis de muncă. Impresia mea este că formularea este prea vagă. Și uh, același lucru uh, poate fi spus și pentru bursele de studiu. Am impresia că anumite dispoziții, anumite prevederi uh, pot fi interpretate pentru ca aplicându-se uh, bursierilor, dar eu nu cred că acest lucru este inclus în sfera de aplicare a acestei directive. Și mai există și dreptul la pensie. Dacă un resortisant al unui stat terț lucrează într-un uh, într-un stat al Uniunii Europene, el nu are dreptul la pensie decât în statul din care provine. S-au eliminat punctele 8, 5 și 9. Și s-a acordat o excepție pentru Austria și Germania, pentru solicitanții de azil în aceste state, însă această excepție a fost între timp eliminată, deci cred că nu mai sunt probleme aici. Eu l-aș ruga pe Alejandro și pe colegi să susțină uh, amendamentele 21 și 19. Mulțumesc. Mulțumesc. Thomas Mann are cuvântul. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Ideea Riei cu soția brasiliană a lui Thomas Mann mi se pare foarte interesantă. N-ar trebui să nu spui Uh, niciodată, niciodată, ca și James Bond, uh, dacă o braziliancă ar dori să meargă în Olanda, ar trebui să ia legătura cu domnul Van Nistelrooy sau cu altcineva. Uh, să vedem ce se poate face. Dacă persoana respectivă locuiește deja într-un stat membru de ceva vreme, atunci lucrurile nu mai sunt atât de problematice. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la 21, unde se spune că trebuie să uh, modificăm uh, sfera de aplicare a regulamentului 859, a directivei 859 din 2003. Uh, această uh, directivă are o excepție. O pentru o persoană care are, de exemplu, un permis de ședere. Până acum, acesta era interpretat ca o posibilitate de a primi uh, alocații familiale uh, pentru uh, susținerea altor membri ai familiei, alocații pentru copii, tot felul de măsuri sociale care, din punctul meu de vedere, nu pot să uh, fac obiectul beneficiilor unei persoane care uh, Uh, are un permis de ședere în uh, Germania. De aceea Germania și Austria au primit această derogare până acum și avem uh, probleme dacă se spune în acest um, articol 21 că trebuie să uh, exceptăm acest lucru din domeniul de aplicare. În al doilea rând, uh, colegul uh, Fercas a preluat ceea ce am propus eu la amendamentul 25. Vă citesc în engleză partea pe care a acceptat-o. Uh, nu va afecta responsabilitatea statelor membre pentru accesul și admiterea unor resortisanți din țărtețe pe piețele muncii pe piața muncii din statul respectiv. Cred că este uh, foarte bine că se subliniază că e vorba de uh, o distinție între dreptul lucrătorului, dreptul de a lucra și dreptul de a se afla într-o anumită țară. Mă bucur că a inclus acest uh, Uh, text în, uh, din amendamentul 25, cel puțin partea cea mai importantă. Am o întrebare. Colegul a spus că ar mai fi niște compromisuri acum. Ar fi cea mai bună ocazie să uh, ne uităm foarte atent la formularea uh, compromisurilor pentru că poate în engleză uh, nu înțelege toată lumea fiecare detaliu. Deci eu uh, aș fi recunoscător dacă aș putea să uh, avem traducerile în toate limbile ale tuturor nuanțelor, pentru că noi nu facem aici o declarație generală, ci din potrivă este foarte important ca toate detaliile să fie foarte uh, exact uh, înțelese. Deci îl rog pe colegul Alexandru dacă poate să ne lase timp și să ne explice foarte mm, uh, bine toate uh, amendamentele de compromis, pentru ca să știm foarte clar despre ce vorbim. Arvoisa puheenjohtaja, monissa Euroopan maissa... Doamnă președinte, în mai multe state europene, precum uh, fiind Finlanda, are loc o dezbatere foarte aprinsă referitoare la imigrație. Ne așteptăm uh, de la Parlamentul European să ne furnizeze regulile comune în domeniul imigrației. Ne ocupăm acum de o propunere care este foarte bună și vreau să îi mulțumesc domnului Sarcas pentru uh, poziția sa foarte flexibilă în legătură cu uh, problemele finlandeze și în legătură cu faptul că sistemul nostru de asigurări sociale diferă de uh, sistemele existente în multe state europene. Uh, noi dorim să asigurăm uh, tratament uh, egal uh, persoanelor care vin să muncească în țara noastră. Este o chestiune foarte utilă care ajută la promovarea egalității de drepturi între muncitori, între lucrători. Și promovând această inițiativă putem elimina eventualele probleme pe viitor, astfel încât uh, să evităm cazurile de abuz uh, al lucrătorilor și așa mai departe. Așadar, acest uh, raport cred că reprezintă un punct foarte bun de plecare pentru problema lucrătorilor detașați. Doresc de asemenea să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun care se bucură de succes și care sunt convinsă că va fi uh, primit foarte bine și de cetățeni. Timp de 400 uh, de ani, uh, europenii au părăsit Europa în încercarea de a-și face o viață mai bună și iată că acum, prin stabilitatea la care am ajuns și prin standardele ridicate de viață din Europa, am ajuns să atragem lucrătorii în Europa doresc să îi mulțumesc încă o dată domnului uh, Sercas pentru flexibilitatea de care a dat dovadă. Uh, doamna Flincheveciuită are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Principala problemă cu care se confruntă această propunere de uh, directive este că anumite grupuri de persoane sunt excluse din sfera sa de aplicare și de la, există anumite derogări de la drepturi. Este important să ne asigurăm că toți resortisanții statelor terțe care lucrează egal în Europa se bucură de tratament egal cu cetățenii europeni. Însă lucrătorii sezonieri, refugiații și uh, liber profesioniștii sunt excluși din uh, domeniul de aplicare al acestei directive. Comisia ne-a informat că se va publica uh, în primăvară sau în vară o directivă referitoare la lucrătorii sezonieri, însă nu se știe exact când va intra în vigoare această directivă. În opinia mea, este necesar să includem în această directivă uh, lucrătorii sezonieri până când intră în vigoare directiva dedicată lor pentru că nu este acceptabil ca ei să fie excluși de la uh, drepturile comune tuturor. Acest lucru este valabil uh, și uh, pentru alte chestiuni, precum capacitatea de a se alătura unui sindicat și așa mai departe. Dacă excludem însă acești lucrători din sfera de aplicare, aplicare a directivei, ei sunt expuși riscului de exploatare. Vă mulțumesc! Înainte de a-i da cuvântul uh, raportorului încă o dată, um, în ultimele 5 minute vreau să vă adresez o întrebare. Ați spus că ați încercat să ajungeți la un echilibru uh, asigurările sociale și beneficiile. La 22 nu ați precizat pe lista de vot uh, care este poziția dumneavoastră în legătură cu amendamentul 22. L-am citit încă o dată și se pare că el se referă la unele chestiuni pe care le-ați adus uh, în discuția astăzi, domnule Sarcas. Vor începe cu uh, întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte. În lista de vot, la amendamentul 22, uh, trebuie să vă spun că acesta a fost deja adoptat parțial și voi cere un vot pe părți. Voi cere așadar adoptarea primei părți, dar nu și a părții a doua. Astfel, cred că putem uh, acoperi uh, ambele aspecte despre care am vorbit. Voi răspunde la întrebarea doamnei Lambit. Domnul Lambit poate să fie uh, sigură că soluția pe care am căutat-o uh, permite o anumită marjă de manevră, nu uh, batem nimic în cuie azi. Vom avea o dezbatere la Consiliu, știm că se fac progrese și știm că aici Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă are o datorie de uh, făcut. Noi nu uh, vrem să reprezentăm un obstacol, dar trebuie să profităm de mecanismul existent pentru a ajunge la soluția optimă. Acest uh, amendament de compromis ia în calcul amendamentele 19 și 21 în mod armonios coerent. În ceea ce privește întrebarea domnului Thomas Mann, îi mulțumesc pentru că a acceptat compromisul la amendamentul 25. Voi uh, citi repede Vă voi prezenta exact uh, care a fost situația și uh, care este textul final. Nu pot vorbi în numele celorlalți deputați, dar dacă vă mulțumește compromisul ca atare, așa cum există el acum, veți avea compromisul A de la amendamentul 25 și uh, compromisul B care se referă la piața muncii. În ceea ce privește lucrătorii detașați, vom avea aici un amendament oral, nu vom avea un compromis, ci un nou amendament oral care preia formularea comisiei. În engleza mea spune că uh, resortisanții statelor terțe nu sunt acoperiți de acest, aceste prevederi. Lucrătorii uh, detașați vor fi tratați egal cu uh, cetățenii statului în care sunt detașați, atâta timp cât sunt detașați. Este clar așadar că acceptăm că lucrătorii detașați nu sunt acoperiți de acest text, însă lucrătorii care au fost detașați vor avea aceleași drepturi ca și ceilalți lucrători detașați, indiferent de naționalitatea lor. Însă trebuie să ne asigurăm că statul gazdă a implementat și a transpus uh, directiva privind lucrătorii detașați. Nu vorbim așadar despre excluderea lucrătorilor detașați. Nu vrem să discriminăm și noi. Există deja foarte uh, multe criterii de discriminare a lucrătorilor. În ceea ce privește compromisul B, acesta se referă la uh, regulile de asigurări sociale pe care le-au solicitat țările nordice și finlandezii. Acesta ar fi un compromis cu amendamentele 37, 13 și uh, încă un amendament de la GUE și vor fi introduse în amendamentul 12.2e. Vom introduce acest text. Treatment with national letter I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 criterii diferite care pot fi mai restrictive decât principiul tratamentului egal. Însă, ele trebuie să uh, includă beneficiile legate de permisul de ședere și nu uh, cu cele legate de permisul de muncă. În ceea ce privește compromisul C, trebuie să vă spun că vreau să luăm amendamentele 16 și 17 și să eliminăm paragraful care se referă la regulamentul Consiliului 859, pentru că acesta a fost deja discutat Așadar, vă uh, mulțumesc, îi mulțumesc și Lisei pentru că a lucrat uh, îndeaproape cu mine și haideți să nu uităm ce promisiune am făcut uh, lucrătorilor care vin din alte state, din state terțe. Le-am promis că vor avea aceleași drepturi ca și cetățenii europeni. Desigur, vor exista excepții, dar ele trebuie să fie justificate și rezonabile. Asta încercăm noi să facem aici. Vreau să-i spun coordonatorului de la LIBE sau colegului de la Libe că sunt de acord că trebuie să avem o directivă specială pentru acest lucru. Și am spus acest lucru în uh, declarația uh, explicativă. Această directivă trebuie să fie generală și să acopere drepturi egale pentru toți. Vrem aici să lăsăm însă un spațiu de manevră pentru acei lucrători care încă nu au o directivă specifică dedicată lor, pentru că trebuie să le respectăm drepturile și demnitatea ca lucrători europeni. Mulțumesc! Um, am uh, încheiat lista vorbitorilor și am dat cuvântul din nou domnului Sercas. Domnule Saia, dacă e o chestiune de clarificare, mai avem doar foarte puțin timp până când uh, avem punctul următor. Puteți să discutați eventual acest lucru mai târziu cu domnul Sercas? E sigur, pot să fac asta dacă nu mai avem timp. Așadar, un punct de clarificare foarte, foarte pe scurt. În acest amendament oral doriți să să includeți această, um, acest element de um, bazare, de alegerea reședinței ca punct de referință sau nu? Domnule Fercas, pentru că eu cred că ar trebui să fie inclus acest lucru, pentru că această restricție bazată pe locul de reședință, dacă există în alte amendamente, ar trebui să existe și în acest amendament oral. Domnule Fercas? Bine, probabil cum se întâmplă adesea, ă, versiunile lingvistice pot să ducă la un pic de confuzie. În amendamentul oral mă refer la considerentul 12, care se referă el la directiva cu privire la detașarea lucrătorilor. N-are nimic de a face cu locul de reședință. Este vorba de acoperirea de către directivă a lucrătorilor detașați. Și aici rămâne la um, o latitudine, de, o marjă de interpretare a termenului de excludere. Deci, în articolul 12 există acest element pe care îl menționați dumneavoastră și acolo am depus un amendament care uh, Uh, delimitează foarte clar beneficiile pe baza reședinței și beneficiile pentru lucrătorii străine, dar nu are nimic de a face acest lucru cu considerentul 12. Articolul 12 se referă la criterii de distincție între diferitele tipuri de lucrători, dar amendamentul oral se referă la detașarea lucrătorilor, nu are nimic de a face cu reședința. Mulțumesc. Gabriele Țimar acum pentru a-și prezenta raportul cu privire la reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare, calea de urmat pe viitor. Ja, dankeschön. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor membrilor comisiei, tuturor colegilor care uh, au adus amendamente aducându-și contribuția la acest uh, aviz la raportul cu privire la reducerea sărăciei, care, pentru care Comisia DEVE este responsabilă în fond. Uh, iar noi avem un aviz. În ceea ce privește amendamentele, o să-mi dau, se dau seama că direcția lor generală este de a viza niște, crearea de locuri de muncă decente, de condiții demne și, de asemenea, vizează um, creșterea economică care să fie întotdeauna uh, văzută nu în mod unilateral, ci din potrivă să fie legată de partea de dezvoltare. Dacă trebuie să votăm așa cum sunt amendamentele, cred că acestea ar aduce o contribuție foarte bună la raportul care va fi votat în Comisia DV. Pentru că acesta trebuie îmbunătățit trebuie să nu, uh, să nu rămână această abordare unilaterală în raport. Așadar, eu vreau doar să vă spun că uh, am să uh, votez pentru toate amendamentele depuse la avizul meu. Am uh, privit contextul de ansamblu, modul în care ele se uh, potrivesc în acest text și cred că aduc o contribuție, o completare foarte bună, foarte logică în uh, câteva, acum câteva luni, um, Organizația Internațională a Muncii a furnizat materiale uh, Comisiei DEVE și uh, a rezultat o discuție foarte, foarte interesantă. Cred că noi vom reuși prin aceste amendamente și prin avizul nostru să Uh, găsim uh, o ureche binevoitoare la colegii noștri de la, din Comisia DV. Vreau să vă rog să luați în considerare uh, traducerea în engleză. Deci să porniți de la varianta în engleză, pentru că eu văd în traducerea în germană câteva uh, chestiuni uh, puțin ambigue. Am să rog secretariatul să păstrăm uh, legătura, să ia din nou legătura cu serviciul de traducere, pentru ca înainte de versiunea, pregătirea versiunii finale a textului nostru, um, și versiunea germană și celelalte versiuni lingvistice să fie uh, în totalitate corecte, să nu, să nu rămână erori sau greșeli. Așadar, punctul de plecare este versiunea în limba engleză. Mulțumesc! Euh, euh. Mulțumesc, doamnei Zimmer, pentru această muncă extraordinară. Îmi va face mare plăcere să lucrez la raportul dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut până acum. Dar vă rog să-mi dați și două lămuriri. Pe de-o parte, amendamentul 12 al doamnei Gruni, căreia îi mulțumesc și ei pentru acest amendament, care amintește tocmai de monitorizarea tinerilor după absolvirea studiilor, pentru că uneori se uită acest aspect și vă mulțumesc pentru amendament. Dar ați putea să precizați ce înțelegeți prin uh, implementarea de stagii de calitate care să-i valorizeze și să-i fac astfel mai interesați? E vorba de stagii plătite, vreau să știu, e vorba de stagii încadrate în organismele de formare, respectiv la universități? Aceasta ar fi o primă întrebare. Și doamna Țimăr, dacă puteți să ne faceți o precizare la amendamentul 25 să ne spuneți ce înțelegeți prin Parlamentul și statele membre controlează posibilitățile de liberalizare a importurilor de produse agricole provenite din state în curs de dezvoltare, fără să mențină acorduri de liber schimb, posibilitatea de a liberaliza importurile pe ce criteriu să se facă și ce înțelegeți prin asta. Mulțumesc mult și mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut. Yes, thank you. I've just got a, a couple of... Uh, oh, yes. Uh, uh, Mrs. Gruny. Doamna Am să răspund uh, la întrebarea legată de amendamentul meu. De fapt, întotdeauna m-au interesat în mod deosebit tinerii, pentru că cred că până și în Uniunea Europeană sunt foarte mulți tineri care absolvesc studiile, ies din sistemul școlar fără să aibă o diplomă propriu-zisă care să le permită să se integreze în câmpul muncii și cred că trebuie să privim la fel și celelalte state în ceea ce privește crearea date. Eu nu impun neapărat o remunerație, eu sunt uh, pentru ceea ce se face la noi, adică se remunerează aceste stagii atunci când depășesc o perioadă de două sau trei luni, pentru că astfel um, se creează o misiune foarte specifică și, pe de altă parte, este ceva care valorizează elevul și nu aduce multe întreprinderii. Trebuie să avem grijă pentru că până la urmă se ajunge ca întreprinderile să se opună și eu știu că sunt foarte mulți tineri care nu găsesc stagii pentru că tocmai există prea multe constrângeri impuse întreprinderilor. Deci trebuie să avem grijă cu aceste stagii. Să avem grijă ca elevii să nu fie trimiși, de exemplu, doar să tragă documente la Xerox. Este important să fie o primă experiență pe care ei să o poată folosi după aceea, să o poată pune în valoare în parcursul lor de studii ulterior la universitate sau în altă parte. Deci, trebuie, într-adevăr, în ceea ce privește remunerația, să existe o indemnizație minimă pentru perioada respectivă, iar atunci când sunt stagii mai scurte, care nu aduc avantaje întreprinderii, dar care necesită participarea unui uh, îndrumător, o monitorizare, atunci să existe un fel de recompensă, dar nu neapărat financiară. E esențial ca tinerii să aibă această prima experiență. Mulțumesc! Um, yes, a, of, uh... Mulțumesc! Am câteva întrebări în legătură cu amendamentul 4, cu amendamentul 5 și 20. e vorba de reducerea disparităților, dar eu nu știu cum putem uh, face acest lucru. Cum putem bloca plățile foarte mari? Pentru că sunt unii, ca, unii din unele sectoare care nu pot intra în grevă, de exemplu în sectorul de poliție. Și deci cred că ar trebui să existe o derogare aici. Pentru mine acest lucru nu e corect. Iar la amendamentul 20, în ceea ce privește compensarea responsabilității, nu cred că trebuie să fie un uh, concept cu forță juridică obligatorie. Pentru, vă spun asta pentru că raportorul din umbră este acum la altă comisie și nu poate veni. Mulțumesc. Uh, și am să dau cuvântul lui Gabriel Țimăr înapoi. A, mă scuzați, doamna Tanie. Frau Sippel, die heute nicht da sein kann. Doamna Sippel nu poate fi aici și m-a rugat să uh, citesc uh, contribuția dânsei. Spune că amendamentele sunt în mare parte pozitive pentru că ele consolidează uh, punctele importante, cum ar fi munca copiilor, drepturile femeilor și ale partenerilor uh, sociali, uh, le, le consolidează și le îmbunătățesc. Sunt doar trei puncte unde sunt probleme. La amendamentul 4 se solicită introducerea unui plafon uh, maxim pentru venituri. Uh, doamna Sipel consideră că este problematic acest lucru pentru că nu se poate pune în aplicare decât cu greu un astfel de prag. Nu se știe care, unde ar trebui să fie acest prag. Și cei care se află în partea de jos a uh, scalei veniturilor uh, Uh, pentru aceștia ar fi mai bine să se introducă un venit minim. Următoarea observație se referă la amendamentul 12. Nu știu exact ce a citit aici doamna Sipel, versiunea germană sau cea în engleză, de aceea am să vă spun, se poate că în corectarea traducerii să se rezolve acest lucru. În uh, acest amendament se solicită uh, Uh, uh, se menționează uh, formarea profesională și formarea pe tot parcursul vieții, dar nu și formarea generală. Și uh, acest, uh, această mențiune este importantă. La amendamentul 13, doamna Sipel consideră că, din nou, uh, sunt uh, incluse aici prea multe grupe care, până la urmă, diluează textul Uh, femei, femeile nu pot fi numite uh, uh, o grupă marginală de cetățeni. Doamna Sipel mulțumește foarte mult pentru atenția acordată observațiilor dânse și speră că acest aviz va fi adoptat cu mare majoritate în comisie pentru a da un semnal foarte clar comisiei DV. Aceasta este poziția doamnei Sipel. Thank you, Gabriel Zimmer. Mulțumesc, Gabriele Zimmer. Mulțumesc încă o dată pentru contribuțiile, pentru lămurirea uh, amendamentelor și, de asemenea, pentru întrebările care au fost adresate. Câteva comentarii. Într-adevăr, la traducerea în germană există niște greșeli, mai ales la uh, amendamentul 12 în engleză nu s-a tăiat nimic, ci din potrivă s-a uh, introdus asistență ulterioară acordată elevilor după absolvire. Acesta este un element uh, suplimentar. Uh, acest lucru nu este la fel în versiunea germană, unde se pare că s-a eliminat o parte din text. Deci, uh, traducerea um, creează o oarecare confuzie. Există și la alte amendamente o formulare în germană, de exemplu, uh, se spune free trade cu semnul întrebării, uh, creare de locuri de muncă, uh, aici cel puțin în germană, eu mă refeream la industria prelucrătoare, ca să fie foarte clar. La întrebarea cu referire la amendamentul 25, aici este vorba ca și Uniunea Europeană să se deschidă uh, ca, față de uh, statele Uh, celelalte, uh, liberalizând importurile de produse agricole, fără pentru a se, fără a se aduce atingere uh, acordurilor de liber schimb. Așadar, este vorba ca statele membre să fie ajutate să poată să își introducă pe piațele globale produsele lor agricole există și anumite formulări în amendamente la care eu personal m-am gândit hmm, oare ce anume vrea persoana respectivă să spună, dar este dificil ca într-un text așa de scurt să ai o formulare foarte, foarte clară. În ceea ce privește acest uh, plafon maxim, uh, uh, stagiile de practică, e un pic dificil uh, să le introduc. Nu vreau să vă spun că le voi refuza de la bun început, dar cred că e nevoie de uh, lămuriri suplimentare pentru ca să reușim să uh, formulăm foarte clar și să se înțeleagă de ce aceste elemente trebuie să fie introduse în text. Dar în mare majoritate, în mare majoritate sunt de acord cu amendamentele și le voi prelua. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă raportoare. Prin urmare, vom adopta mâine avizul dumneavoastră. Revenim la punctul 6 de pe ordinea de zi. Vom avea un nou schimb de opinii cu participarea domnului comisar Laszlo Andor Vă mulțumesc foarte mult că veniți la comisia noastră periodic. Avem uh, un program foarte încărcat pentru acest schimb de opinii, pentru că în această dimineață a fost uh, adoptat programul de lucru al Comisiei uh, pentru 2010 și au fost adoptate și liniile directoare pentru ocuparea forței de muncă. Și membrii comisiei noastre doresc să aibă opinia dumneavoastră în legătură cu trei aspecte. Programul de lucru al Comisiei pe 2010, liniile directoare în domeniul ocupării forței de muncă, rezultatele uh, reuniunii G20 pe teme sociale, chiar dacă nu uh, ați uh, putut fi prezent fizic la această reuniune, oricum rezultatele acestea sunt foarte importante și de asemenea dorim să Um, știm uh, de la dumneavoastră poziția în legătură cu fondurile sociale europene, europene și uh, ce evaluare ați făcut împreună cu colegul uh, de la politici regionale în legătură cu funcționarea fondurilor de coeziune. Înainte de a vă da cuvântul, trebuie să vă spun că, având în vedere că s-au adoptat liniile de directoare privind ocuparea forței de muncă, am avut și noi o reacție, pentru că la ultima uh, Uh, reuniune a președinților, uh, am fost întrebați dacă adoptarea liniilor directoare poate fi amânată pentru ca Parlamentul să-și poată um, derula în bune condiții uh, munca legislativă, dat fiindcă acesta este un an destul de critic. Situația um, calendarului este aparte, indiferent de cât bunăvoință de dovadă domnul um, comisar. Dar sunt întârzieri pentru că a intrat în vigoare uh, tratatul de la Lisabona, comisia s-a instalat târziu. În fine, uh, acest an uh, va fi un exercițiu foarte tehnic și o dovadă de echilibristică, de fapt, dacă vom reuși să respectăm calendarul stabilit. În conferința președinților de grup care a avut loc joia trecută, s-au luat demersuri similare. Și uh, credem că și domnul Buzek va lua uh, o poziție în acest sens, astfel încât să putem amâna, amânar, amâna uh, adoptarea liniilor directoare pentru luna octombrie pentru că ele reprezintă primul instrument concret de aplicare a uh, strategiei 2020 și Parlamentul dorește să participe. Acestea sunt câteva, cele câteva elemente introductive pe care am vrut uh, să le aduc la cunoștință și acum vă dau cuvântul, domnule comisar. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați. Este o onoare și o plăcere pentru mine să vin la comisia dumneavoastră și să discut aceste probleme legate de uh, problemele de politică socială. Știți că întotdeauna eu vă aduc ceva proaspăt. Pe 4 martie v-am adus uh, strategia Europa 2020 care tocmai fusese aprobată de comisie, iar acum am ceva și mai proaspăt, este vorba despre noile orientări integrate care în dimineața aceasta au fost discutate și aprobate de comisie. Și este cu adevărat un lucru care trebuie să se afle în centrul discuțiilor. Și am mai pregătit și încă niște subiecte, cum ar fi G20, care a fost menționat în introducere, și uh, încă niște aspecte legate de strategia 2020, pentru că facem uh, progrese între timp și sunt convins că vă interesează să auziți și uh, care sunt acestea dar am să încep cu programul de lucru al Comisiei pe 2010. Documentele cheie politice care s-au fost adoptate de când Comisia a intrat în funcție, începând cu, strate cu strategia 2020, reflectă o politică socială proaspătă care trebuie să fie acum transpusă în acțiune. În strategia 2020 uh, și în panelul pentru creștere inteligentă, durabilă și uh, inclusivă, au fost subliniate mai multe obiective, 3 eh, din 7 și obiective eh, legate de strategia globală. Această eh, concentrare pe chestiuni sociale se reflectă în programul de lucru al Comisiei pe 2010. Trebuie acum să se acționeze în legătură cu aceste inițiative proaspete pe care le-am menționat uh, și care țin de uh, domeniul social. E vorba de agenda pentru noi, uh, competențe și locuri de muncă și platforma europeană privind sărăcia. Pentru a implementa obiectivele acestor inițiative sociale, vă voi prezenta următoarele inițiative în 2010 o, o comunicare referitoare la ocuparea în Uniunea Europeană care va stabili politici pentru a spori șansele de uh, găsire un, a unui loc de muncă pentru tineri, creșterea formării și ameliorarea tranziției de la școală la muncă. Acestea vor face parte dintr-o inițiativă pe care, o vom, pe care o va prezenta Andrula Vasiliu se vor stabili priorități de a ameliora performanța sistemelor educative și pentru a ne asigura că universitățile noastre atrag mai mulți studenți și uh, deschid mai multe programe de mobilitate pentru tineri. Voi prezenta și o agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă care vor stabili prioritățile pentru modernizarea piețelor de muncă, pentru a spori mobilitatea în domeniul muncii și a uh, stimula învățarea pe tot parcursul vieței. Vieții. Astfel ar trebui să se facă o mai bună echilibrare între cerere și ofertă. După cum știți, pragul este de 25% pentru bărbați și femei în uh, vârstele de la 20 la 64 de ani până în 2020. Acesta este obiectivul stabilit și dorim și o platformă uh, de combatere a sărăciei. Dorim ca obiectivele privind creșterea și locurile de muncă să fie împărtășite de toți și să permită celor uh, afectați de sărăcie să joace un rol activ în societate. 2010 este anul european de combatere a sărăciei și a excluderii sociale. Sărăcia, după cum vedeți, se află printre prioritățile din strategia Europa 2020. Comisia și-a propus să scoată 20 de milioane de persoane de sub pragul sărăciei în do- până în 2020. Consiliul European a cerut să se facă mai multe în legătură cu indicatorii eh, de sărăcie până la următoarea sa întâlnire din iunie. Comisia colaborează cu statele membre intens la uh, Comitetul de Protecție Socială, dar și bilateral, pentru a clarifica chestiunile implicate în stabilirea obiectivelor naționale și europene. Munca aceasta progresează bine și dacă aveți întrebări, sunt gata să vă acord să vă ofer mai multe detalii pentru că sunt foarte importante. Programul de lucru al Comisiei subliniază și uh, construirea unei agende a cetățenilor care îi așează pe cetățeni în centrul acțiunilor europene. Și vreau să subliniez următoarele inițiative. Propunele, propunerile de a revizui directiva privind timpul de lucru și de a clarifica uh, prevederile din directiva privind detașarea lucrătorilor mai există și provocări pe termen lung pentru societatea noastră, cum este îmbătrânirea populației. O carte verde se va publica în iunie în legătură cu durabilitatea sistemului nostru de pensii. De fapt, se pune accentul pe durabilitatea mai multor chestiuni acoperite de această carte verde și se discută trei provocări cheie, începând cu demografia, reformele pensiilor, în perioada anterioară și impactul crizei economice și financiare asupra pensiilor. Ca inițiativă nestrategică, vreau să vă vorbesc despre expunerea la câmpuri electromagnetice, care va fi și ea discutată în cadrul uh, discuției uh, privind siguranța la locul de muncă în 2010. Trebuie să găsim o soluție urgent la toate aceste probleme dacă dorim să clarificăm situația juridică uh, a imigranților din mai multe state membre. După cum știți, a avut loc o primă consultare cu partenerii sociale, aștept cu nerăbdare contribuțiile acestora, ca să putem uh, să facem această dezbatere să avanseze în mod constructiv. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor, Comisia examinează diferitele opțiuni de evaluare a dificultăților de punere în aplicare inclusiv cele uh, menționate de uh, hotărârile curții. O propunere legislativă cere o consultare extinsă a principalelor părți interesate și o evaluare a impactului social. Ne vom ocupa de acestea până în 2011. Ca parte a acestei agende de reglementare inteligentă, Comisia va face un, uh, o evaluare de impact social și, deci, uh, va studia mai ales domeniul social și al ocupării, ca să ne asigurăm că politicile noastre sunt mai eficiente. Un alt subiect important din programul de lucru este cel referitor la viitorul bugetului Uniunii Europene. Bugetul Uniunii Europene va arăta cum anume noul cadru financiar poate să contribuie la dezvoltarea priorităților din strategia 2020 eu mă voi asigura că se uh, va consolida Fondul Social European, de exemplu. Fondul Social European se concentrează pe oameni și pe locuri de muncă. După cum știți, uh, se asigură că uh, cetățenii își găsesc de muncă, că își păstrează locurile de muncă și că fac progrese la locul de muncă. Acest program ajută cam 10 milioane de persoane în fiecare an să-și amelioreze competențele și să-și găsească mai repede un loc de muncă. În ciuda crizei financiare, statele membre își ating destul de bine obiectivele prin politici active pe piața de muncă și prin învățare de-a lungul vieții. Comisia intenționează să susțină anumite state care au rămas în urmă. Fondul, European, Fondul Social European și-a arătat valoarea la nevoie. Am ameliorat accesul la acest fond și l-am făcut mai eficient prin ameliorarea regulilor de implementare. Am pus la dispoziție mai multe fonduri și de asemenea am uh, sporit sistemul de microfinanțare care va oferi 100 de milioane de euro credite uh, oferind o alternativă celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei. Chiar ieri am discutat cu președintele Maistat de la uh, Banca Europeană de Investiții și am uh, discutat despre cum să facem mai uh, accesibilă această microfinanțare. Sunt foarte importante și orientările privind ocuparea. Acestea vor fi stabilite în următoarele zece zile. Doamnă președinte, stimați deputați, Comisia și-a adoptat propunerea privind orientările astăzi. E vorba de un set de 10 orientări, dintre care 4 sunt din domeniul ocupării și al afacerilor sociale, care uh, doresc să creeze mai multe locuri de muncă și locuri de muncă mai bune, pentru ca societatea să fie, să includă pe mai mulți, mai bine. E vorba de chestiuni sociale care trebuie să fie tratate cu toată seriozitatea. Orientările propuse au obiectivul de a spori participarea la piața muncii, de a reduce șomajul structural printr-o politică de flexisecuritate echilibrată și de asemenea să dezvolte o forță de muncă uh, calificată prin învățare pe tot parcursul vieții și prin învățarea de competențe necesare. Una dintre inovări este incluziunea, includerea unei orientări sociale, ceea are obiectivul de a combate sărăcia și excluderea socială, prin accesul la servicii de înaltă calitate și eficiente, prin măsuri antidiscriminare eficiente, modernizarea uh, sistemului de asigurări sociale și de pensii. Contribuția Parlamentului European este vitală și trebuie să fie uh, inclusă. Înseamnă că Parlamentul trebuie să emită un aviz. Validarea finală a strategiei va fi uh, făcută de Consiliu după vacanța de vară. Consiliul European din iunie nu va face decât să susțină politica acestei orientări. Orientările integrate vor fi adoptate formal de Consiliu numai după ce se va primi avizul Parlamentului European în legătură cu aceste orientări. Stimați deputați, încă un lucru la care vreau să mă refer este rezultatul miniștri, reuniunii ministrilor de muncă din G20 de la Washington, pe care a menționat-o și doamna președinte în introducere. A, a spus uh, că au fost probleme uh, din cauza norului de cenușă vulcanică și eu am fost primul politician maghiar care nu a reușit să ajungă la G20. Cu toate acestea, considerăm că a fost făcut un pas foarte important și că uh, e foarte bine că s-au întâlnit uh, miniștrii muncii din statele G20, cu excepția câtorva miniștri europeni care nu au reușit să ajungă, uh, cel britanic, cel francez, cel german și cei de la OCDE, de asemenea, nu au fost prezenți și nici cei de la OIM. Această conferință ministerială a revizuit politici și măsuri din domeniul ocupării și al politicii sociale și a discutat despre cum se poate ameliora cantitatea și calitatea locurilor de muncă și cum se poate pregăti forța de muncă pentru provocările economice. S-a pregătit un plan ambițios care a uh, reflectat interesele tuturor statelor din G20. S-a vorbit despre punerea creării de locuri de muncă și combaterea șomajului în centrul preocupărilor internaționale legate de piața muncii și s-a subliniat necesitatea ca forța de muncă să fie pregătită pentru viitoarele provocări, acordându-se prioritate educației, pregătirii pe tot parcursul vieții, dezvoltării competențelor și uh, găsirii unui mai bun echilibru între competențele învățate și cele cerute la locul de muncă. Cadrul G20 reprezintă un cadru potrivit pentru o creștere puternică și durabilă și echilibrată, iar aceste concluzii vor fi prezentate la summitul european din iunie. Cred că ne putem declara mulțumiți de rezultate și de modul în care recomandările reflectă contribuția noastră, recomandările adoptate și reflectă și valorile sociale europene. Doamnelor și domnilor, doresc să continu să iau cuvântul în Parlamentul European și în special la Comisia dumneavoastră pe acest subiect și pe alte subiecte ce țin de ocupare și de domeniul social. Avem mult de muncă, ne așteaptă multe dacă dorim să construim societatea pe care ne-o dorim, una pe care am subliniat-o în strategia UE 2020. Cerul european este înnourat de multe provocări, ceea ce nu înseamnă uh, Sigur că numai uh, vulcanul este de vină. Știți bine că mă refer aici și la stabilitatea economică și financiară care nu a fost încă atinsă și trebuie să facem mult mai multe eforturi pentru o stabilitate financiară și o redresare economică care va crea locuri de muncă în perioada ce va urma. Cred că problemele vor fi Uh, rezolvate cumva prin orientările pe care vi le-am prezentat. Aceste orientări se referă mai ales la provocările ce țin de portofoliul nostru, iar Comisia este hotărâtă să coopereze îndeaproape cu Parlamentul pentru a implementa toate aceste orientări. Mulțumesc foarte mult! Euh, Mulțumesc, dragă domnule comisar. Am deja 21 de cereri de cuvânt. Mi-e greu să zic cine nu a cerut cuvântul. și vreau să vă propun, ca să poată să ia toată lumea cuvântul, să uh, luăm câte patru întrebări odată. Și am să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor de la grupurile politice care s-au înscris la cuvânt, dar înainte de asta am să fac abuz de poziția mea de președinte și vreau mai întâi să fac o remarcă și să vă pun o întrebare. Remarca următoare. Înțeleg ce ne-ați spus dumneavoastră, și anume că ați și anume Consiliul a spus că aceste orientări nu vor putea fi adoptate decât în toamnă oficial, dar ați afirmat din nou și că acordul politic ar putea să se uh, facă din iunie pentru Parlamentul European ce înseamnă acordul politic, aș vrea să știu, pentru că dacă un acord politic înseamnă tot ce decide Consiliul fără să asculte Parlamentul, nu o să fie bine. Uh, nu știm uh, dacă Barroso va avea și următoarea președinție, dar cu siguranță putem să colaborăm cu autoritățile belgiene care vor fi la președinție înainte de Consiliul de toamnă. Uh, și uh, trebuie ca Consiliul să țină cont de pozițiile Parlamentului European, pentru că altfel vom considera că nu a avut loc niciun dialog și vom uh, trage consecințele juridice. Cred că toate grupurile politice sunt de acord cu acest subiect. Chiar dacă înțelegem că există un Consiliu în iunie și că mai există și un un consiliu în toamnă, trebuie totuși să aibă loc o dezbatere politică. Nu puteți să hotărâți aceste orientări până când Parlamentul nu se pronunță clar și nu este asociat la dezbatere. Și acum întrebarea. Este vorba de raportul de evaluare pe care l-ați făcut împreună cu colegul comisar pe afaceri regionale în legătură cu bilanțul funcționării fondurilor de coeziune. Cred că este foarte important pentru membrii comisiei noastre să faceți un bilanț, un inventar, pentru că este un instrument care ne este drag, pe care îl apărăm cu toții și cu toate acestea constatăm că integrarea sa în strategia economico-politică globală a Uniunii lasă de dorit și că probabil funcționarea acestui instrument nu a permis să fie ajutate statele care ar fi avut nevoie de ajutor înainte de criză și care au fost destul de surprinse, practic, de criză. Și poate că pentru viitoarele reforme ar fi important să ne spuneți ce credeți despre aceste chestiuni. Am să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor, domnul Ori. Am să-i las pe coordonator să vorbească puțin mai mult, să dăm cezarului cei al cezarului și după aceea vom continua, dată fiind lungimea listei de vorbitori. Domnul Ori și apoi domnul Secas. Mulțumesc. Și eu doresc să-i urez bun venit domnului comisar. Domnule comisar, a, domnul președinte, ați spus dumneavoastră deja ce vreau și eu să spun. Sunt uh, într totul de acord cu poziția pe care ați uh, descris-o. Avem uh, o dezbatere mare în cadrul PPE-ului și s-a cristalizat o poziție clară, spunând că Parlamentul European este dispus să facă să ia măsuri clare dacă este neglijat într-o manieră atât de gravă cum s-a întâmplat până acum. Uh, regulile jocului trebuie să fie luate în considerare. Nu vorbim despre incapacitatea Parlamentului de a elibera avize, dar pot să formulez un aviz numai dacă uh, eurodeputații au timp să discute în detaliu Uh, chestiunile, să le uh, modifice și apoi să voteze asupra lor. Este vorba de o procedură tehnică care necesită o oarecare durată de timp. Iar uh, procedura de până acum nu ne-a permis să mergem prin toți, să trecem prin toți acești pași. Așadar, poziția mea este um, converge cu poziția dumneavoastră, doamnă președinte. Dar ceea ce a spus domnul comisar este salutar. Da, subiectele menționate sunt într-adevăr foarte importante, uh, implicarea tinerilor și a persoanelor în vârstă, integrarea acestora în piața muncii, este important acest lucru. Nu împărtășim în totalitate opinia dumneavoastră cu privire la directiva detașării lucrătorilor. Nu credem că o, e necesară o nouă directivă. De aceea Uh, salut uh, declarațiile recente ale uh, comisarului că s-ar putea modifica mai degrabă metodologia de punere în aplicare, iar noi în PPE vom susține această abordare. Cred că ar trebui într-adevăr să discutăm din nou chestiunile legate de câmpurile electromagnetice, pentru că tehnologiile se schimbă atât de repede încât trebuie să reacționăm, să ne adaptăm, trebuie să modificăm uh, textele noastre, adaptându-le la ultimele uh, situații. Cartea verde cu privire la sustenabilitatea pensiilor. Avem aici niște așteptări foarte mari. Vor, va fi o dezbatere foarte serioasă, sunt sigur, e, pentru că este un subiect cheie și cred că vom avea o poziție, o, o dezbatere foarte constructivă. N-am discutat uh, despre finanțe până acum, strategia Europa 2020, dezbaterea asupra acesteia a arătat care sunt punctele slabe legate de ocupare. Și anume, nu ne dăm seama de problema finanțării. Am auzit doar că finanțarea trebuie să fie adaptată strategiei, dar nu știm nimic despre detaliile finanțării. Cum ar trebui să aibă loc aceasta? În uh, declarația domnului comisar uh, vreau să susțin ceea ce a spus dânsul. Noi am avut dezbateri serioase în PPE pe acest subiect și suntem cu toții de acord că politica de coeziune ar trebui să aibă partea sa în strategia Europa 2020, mai ales uh, în zonele legate de ocupare. Fondul social ar trebui așadar să fie revizuit în consecință și ar trebui să fie inclus în uh, pachetul de programe. Așadar, vă puteți baza pe susținerea noastră pe acest punct. Vă vom susține, puteți fi sigur. O altă chestiune este cea a controlelor și a verificărilor. Și am să închei curând. În strategia de la Lisabona am avut orientări. Statele membre au raportat cu privire la punerea în aplicare a acestor orientări. Au existat și niște rezultate Uh, unii sunt foarte pesimiști, eu nu sunt de acord cu cei care spun că nu au fost niciun fel de rezultate. Cifrele arată că au fost niște rezultate, deși criza le-a eliminat. Întrebarea mea este, cum vor putea statele membre să monitorizeze uh, maniera, măsura în care sunt uh, atinse obiectivele? E nevoie de o monitorizare, de o verificare a atingerii acestor obiective. Și în cele din urmă vreau să salut faptul că ați acordat, uh, atras atenția asupra necesității revizuirii regimurilor fiscale, pentru că dacă vrem să creăm noi locuri de muncă în, uh, într-un număr semnificativ, atunci uh, condițiile fiscale, regimurile fiscale ar trebui să fie adaptate pentru a atinge acest scop și cred că Comisia ar trebui să țină cont de acest lucru. Mulțumesc! Euh, Monsieur Sercas, Domnul Sercas și apoi doamna Lina. Voi a ser más breve que el compañero Ori. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu n-am să vorbesc atât de mult uh, ca domnul Ori, dar vor fi foarte mulți socialiști care vor lua cuvântul mai târziu pentru a aduce uh, uh, alte comentarii. În primul rând, domnule comisar, bine ați venit la reuniunea noastră în această după masă și vă mulțumesc mult pentru toate eforturile pe care le faceți pentru ca afacerile sociale și ocuparea locurilor de muncă să fie în centrul uh, atenției Colegiului Comisarilor. Suntem conștienți că misiunea dumneavoastră nu este deloc ușoară. s-ar părea că ocuparea și afacerile sociale nu sunt tocmai în centrul agendei europene, nu întotdeauna. Din păcate, nu ați putut să fiți la întâlnirea de la Washington, dar aceasta a fost un pas înainte, un pas înainte important. Și am dori ca aceasta să, ră, să devină mai mult decât o reuniune de, uh, între colegi, prieteni sau lideri. Am dorit ca ea să aibă un impact asupra realității pentru că trebuie să privim dimensiunea externă a modelului nostru social. Ne-am angajat să creăm mai multe locuri de muncă, să reducem sărăcia, și statele membre trebuie să fie încurajate să ratifice convențiile Organizației Internaționale a Muncii. S-au spus așadar foarte multe, dar în momentul în care vine vorba de a lua măsuri concrete, ei bine, aici mai avem de lucru. Și acest lucru își are origine în faptul că Comisia și Consiliul încă n-au înțeles faptul că această criză uh, în care se află Europa acum necesită un mai mare angajament, nu doar unul retoric, ci acțiuni reale, decizii care ar putea să fie dureroase. Vedem impactul crizei asupra Greciei și asupra pieței locurilor de muncă din multe state membre. Domnule comisar, în afară de dumneavoastră, câți comisari consideră că este mai important să rezolvăm aceste probleme pe termen scurt, să le abordăm pe termen scurt, decât să lăsăm uh, totul la latitudinea pieței. Este vorba de milioane de oameni care își vor pierde locurile de muncă în urma măsurilor de, de ajustare. În încheiere, doamne președinte, aș dori să adresez o întrebare cu privire la directiva referitoare la uh, orele de muncă și detașarea lucrătorilor. Lucrătorii trebuie să fie în centrul celor două inițiative. Și cred, domnule comisar, că trebuie să le explicați colegilor dumneavoastră din colegiu că trebuie să citească textul acestui Parlament. Trebuie să ajungem la un acord. Trebuie să-i să convingeți Comisia să ia în considerare acest uh, text al nostru. Uh, Doamna Lin, uh, vă mulțumesc și eu și vă urez bun venit aici. Implementarea directivei privind detașarea lucrătorilor. Da, trebuie să ne punem, să punem accentul asupra aplicării, în primul rând, apoi să vedem dacă avem nevoie de măsuri noi. Mă bucur să văd îmbunătățire cu privire la pensii, dar văd că nu sunt îmbunătățiri în ceea ce privește îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă. Uh, directiva privind câmpurile electromagnetice, am lucrat foarte mult cu domnul comisar Spidla în, uh, și în anii dinainte și m-am bucurat că există, că a fost introdus acest, acel moratoriu cu privire la scanerele corporale. Uh, mă bucur să văd că dumneavoastră ați uh, scos uh, scanerele, moratorul privind la scanere și uh, uh, chestiunile medicale din uh, aplicarea acestei directive, pentru că există o directivă, o altă directivă care acopere aceste chestiuni. În afară de asta, există anumite formulări unde vom avea probleme cu privire la această directivă. Ultima chestiune, uh, cu privire la tulburările, la bolile musculare. Am înțeles că va fi o comunicare în mai din partea Comisiei cu privire la acest subiect, dar până în momentul de față nu există niciun fel de anunț în acest sens. Um, dumneavoastră nu ați menționat acest, uh, acest subiect și mă întreb care este situația uh, vom avea o directivă cu privire la aceste boli uh, ale scheletului și muștilor? Since there are many questions, can I ask you to answer in a telegraphic way? Uh, domnule comisar, spune doamna președinte, aveți multe întrebări, așa că am să vă rog să fiți telegrafic. Uh, e foarte greu să mă refer la acest subiect al fondurilor de coeziune așa de pe, pe scurt. această problemă nu este una importantă, e una fundamentală. E vorba de un instrument, de un mecanism fundamental pentru Uniunea Europeană. Și uh, fără să punem cai înaintea căruței, trebuie să vedem modul în care fondurile de coeziune joacă un rol uh, fundamental în promovarea investițiilor și uh, în uh, menținerea în viață a antreprenoriatului. Dezvoltarea ar fi imposibilă fără aceste fonduri. Chiar și dezvoltarea la scară mică a infrastructurii ar fi imposibilă fără aceste fonduri pe care le furnizează Uniunea Europeană. Sunt de acord cu um, comisarul Han în legătură cu acest subiect. Probabil că ar trebui să existe evaluări uh, periodice, să avem un ciclu consolidat de uh, evaluări pentru a le putea da o reacție celor care planifică aceste probleme. Și Trebuie să stabilim foarte clar, fără pic de ambiguitate, că acesta, acest instrument reprezintă un pilon fundamental al Uniunii Europene. Mai sunt și alte inițiative esențiale. Domnul comisar Lewandowski a pus um, această problemă astăzi în legătură cu bugetul viitor și um, a reșit foarte clar că propunerea de buget conectează instrumentele financiare cu inițiativele principale. Avem deja o idee în ceea ce privește proporțiile capacității de finanțare, însă trebuie să mă asigur că ocuparea forței de muncă și aspectul social vor primi uh, finanțare adecvată prin uh, fondurile sociale și trebuie să analizăm uh, acest subiect și în contextul revizuirii bugetare care va avea loc în următoarele luni. La întrebarea domnului Sărcas este foarte greu să răspund pe scurt, dar um, foarte important este să realizăm că pilonii Europei 2020 o reprezintă opiniile comune ale Comisiei și ale comisarilor. avem un calendar care prevede o creștere durabilă și inclusivă în contextul dezvoltării economice și sociale a Europei. Și acest lucru uh, se vede nu doar în uh, sectorul uh, politicii sociale, ci și în regulamentele financiare. Domnul comisar Barnier uh, pregătește un uh, program uh, important de regulamente financiare menite să creeze stabilitate financiară, să elimine incertitatea în spațiul, incertitudinea în spațiul economic european și care să permită relansarea ciclului de investiții. Ciclul de investiții nu va începe și nu va da naștere la noi locuri de muncă dacă aceste aspecte nu sunt puse la punct înainte. Așadar, e vorba de acțiuni pe care comisarii și direcția generală trebuie să le um, lanseze concomitent. Mă voi întâlni mâine cu reprezentanții ai uh, oamenilor de afaceri din Europa pentru a discuta uh, subiecte importante. Și uh, președintele a, propu- a promis că vom face progrese, vom folosi uh, acele discuții pentru a ne asigura că aceste progrese se fac. În ceea ce privește Organizația Mondială a, lumii, a Muncii, legată de uh, Europa 2020, trebuie să vă spun că urmărim uh, îndeaproape măsurile luate la nivelul statelor membre În ceea ce privește lucrările legislative din domeniul uh, sănătății și uh, securității, trebuie să vă spun că pe, ordine, pe calendarul uh, acestui an se află și uh, problema câmpurilor electromagnetice și a expunerii la acestora și avem și o inițiativă referitoare la afecțiunile scheletului și ale mușchilor însă abia anul viitor vom uh, identifica elementele strategice ale acestui punct. În ceea ce uh, privește afecțiunile scheletului și ale mușchilor, acestea vor face obiectul unor propuneri pe care le vom avea anul viitor. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dau cuvântul domnului Lambert și apoi uh, domnului Timmer, două coordonatoare ale comisiei noastre. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ni s-a dat de înțeles că vom uh, avea de-a face cu anumite tensiuni uh, între liniile directoare economice și cele legate de ocuparea forței de muncă. Și Vom avea o problemă și cu deficitul bugetar. Ați vorbit de necesitatea serviciilor uh, publice solide și necesitatea incluziunii. Cum vom uh, reuși să facem față acestei tensiuni fără a afecta negativ uh, serviciile publice? În ceea ce privește strategia UE 2020, Am impresia că am rămas la un punct în care uh, discutăm despre creștere ca rezultat mai degrabă decât despre creștere ca mecanism. Unul dintre indicatori va fi durabilitatea și așa mai departe și am impresia că există o uh, lipsă de legătură între creștere și crearea locurilor de muncă. Cele două nu evoluează neapărat proporțional, direct proporțional. Orientarea numărul 7, în care am vorbit despre creșterea locurilor de muncă, mă bucur că s-a vorbit despre creșterea locurilor de muncă ecologice și despre inovație sunt curioasă care va fi legătura dintre acestea și uh, agenda verde și orientarea 4 referitoare la reducerea emisiilor. Aș vrea să mai spuneți ce înțelegeți printr-un fond social european solid. Ce înțelegeți prin această noțiune? Se pare că multe inițiative europene sunt renaționalizate într-un fel. Statele membre dețin din ce în ce mai mult control asupra fondurilor, deși nu efectuează neapărat și monitorizarea acestora. Mulțumesc, doamna Timer, și apoi domnul Thomas Mann. Ich möchte mich meiner Vorred și eu doresc să mă alătur antevorbitoarei mele, pentru că sunt de acord cu ceea ce a spus. Și vreau să extind puțin uh, uh, lucrurile. Vom avea anul european împotriva sărăciei și trebuit să avem o campanie de, dez, uh, de, de tabuizare a sărăciei. Acest lucru nu înseamnă nimic altceva decât faptul că uh, noi ar trebui oarecum să ne obișnuim în, în societate că există sărăcie, dar și, și eventual să nu mai luăm măsuri concrete pentru a eradica sărăcia. Așadar, mă interesează care sunt pregătirile care se fac, pe care le faceți dumneavoastră sau cele care se planifică de către comisie pentru summitul din iunie pentru ca uh, să convingeți șefii de guverne pentru ca ei să uh, interiorizeze toate uh, aspectele din uh, declarația de la summitul uh, pentru dezvoltare de la Copenhaga din 1995 și pentru a progresa cu măsurile împotriva sărăciei. Uh, vreau să vă aduc aminte că doamna cancelar Merkel a spus clar în fața Bundestagului că este împotriva oricărei fixări a unui obiectiv privind sărăcia în strategia Europa 2020 pentru că sărăcia este în primul rând o chestiune de politică socială și astfel de politică națională. Eu cred că acesta este un mare regres. Dacă mă uit la, uh, acest, la obiectivele care au fost stabilite în 1995 la Copenhaga. Așadar, cum credeți că veți reuși să îi impulsionați pe uh, șefii de guverne în, la summitul din iunie în acest sens și cum uh, vedeți uh, anunțul guvernului belgian Uh, de a își propune niște obiective concrete împotriva uh, obiective, împotriva uh, um, sărăciei energetice și anume uh, măsuri în favoarea persoanelor care nu au uh, combustibil pentru a se încălzi, pentru a găti. Uh, Credeți că în perioada uh, mandatului belgian va reuși uh, Comisia împreună cu Belgia să stabilească niște indicatori concreți, niște măsuri concrete în acest sens? Mulțumesc! Revenim la vorbitorii din partea grupurilor. Îi dăm cuvântul mai întâi domnului Thomas Mann, la care se va aplica deja regula nemiloasă de 1 minut și 15. Mai întâi, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest dictat al timpului, bine, am să încerc să-l respect. În primul rând, domnule comisar, înțeleg că dumneavoastră vreți să intrați în dialog cu noi. Eu vă cred, sunt de acord cu dumneavoastră, dar pentru dialog, pentru a spune că Lisabona nu a funcționat foarte bine, dar acum dorim un concept nou, avem nevoie timp de un astfel de dialog de timp pentru ca vocea Parlamentului să se exprime în mod eficace timp pentru consultări ale tuturor uh, părților interesate în toate domeniile specializate, nu doar pentru Europa 20, 2020. Avem nevoie de uh, o societate civilă implicată în Europa 2020, pentru ca întregul concept de la Lisabona uh, a uh, eșuat pentru că oamenii nu s-au angajat. Avem nevoie de oameni care să se angajeze. Credeți că aceste criterii nu ar trebui formulate? Doamna Țimer s-a referit la um, tot felul de criterii, cum ar fi, de exemplu, cota pentru abandonul școlar. Credeți că statele membre vor uh, fi de acord cu dumneavoastră? vor, uh, veți reuși să stabiliți niște, niște indicatori sau statele membre vor spune nu, aceasta este o intervenție nepermisă în suveranitatea noastră. În ceea ce privește uh, inițiativa numărul 10, politica industrială, nu credeți că avem nevoie de o măsură pentru reindustrializarea Uniunii Europene? Pentru că aici dumneavoastră ați putea să faceți un pas foarte important ca și comisar. Mulțumesc! Doamna Turinen. Tak for det, og øh, tusind tak, fordi du kommer her i vores udvalg igen. Mulțumesc și mulțumesc că ați venit la comisia noastră. Da. În ceea ce privește Europa 2020, sper că veți uh, aștepta și veți lua în considerare avizul acestei comisii. Haideți să vorbim despre ocupare nu știu dacă vom reuși totul uh, până în, până în iunie. Vedem. După cum s-a spus, vreau să vă întreb uh, și eu. Care este situația cu eradicarea sărăciei? Este vorba aici de uh, niște obiective de uh, formare care trebuie să fie fixate, programele de lucru îi uh, laud pe cei, îi salut pe cei care au luat inițiativa. Cred că există multe lucruri interesante în acest demers, dar acum ne aflăm într-o criză uriașă și trebuie să regândim lucrurile. De ce nu ia Comisia inițiativa de a uh, face un exercițiu intelectual, să se gândească cum ar trebui să arate Europa în viitor, ce să se întâmple cu cei 23 de milioane de uh, oameni eh, de șomeri, dintre care 5 milioane și jumătate sunt tine. Trebuie acum să vedem niște, să avem o viziune pentru viitor, pentru că dacă nu, o să avem probleme și nu văd acest lucru în programul de lucru. Deci eh, și cum, vre- cum vedeți să puneți în aplicare punctele concrete care se găseau în orientările trecute? Domnul comisar, Înțeleg perfect la ce vă referiți. În ceea ce privește conceptul de uh, creștere economică, este important, este un obiectiv și nu pentru că credem că PIB-ul este un indicator perfect și că avem nevoie de creștere de dragul creșterii, dar pentru că dacă avem creștere economică, acest lucru arată că Europa își crește competitivitatea față de restul lumii și uh, are o șansă mai bună să-și sporească bunăstarea, sporind uh, și numărul de locuri de muncă și șansele de integrare socială. Cred că acești indicatori, cum este uh, PNB-ul, sunt uh, sigur buni, dar nu extraordinari, dar ne permit să ne atingem obiectivele și să uh, urmărim agenda privind creșterea și creșterea de locuri de muncă în legătură cu care avem un consens la comisie. După părerea mea, este greu de stabilit relația cauză-efect între creștere și locuri de muncă, mai ales dată fiind criza, unde am văzut niște semne de creștere a PNB-ului, însă acum nu am văzut și uh, creșterea de uh, num numărului de locuri de muncă. E vorba de un decalaj și trebuie să lucrăm din greu cu toate instrumentele, cu flexibilitate, cu instrumentul de flexibilitate și cu toate instrumentele de finanțare ca să uh, micșorăm acest decalaj dintre creșterea, dintre creșterea PIB-ului și creșterea uh, numărului de locuri de muncă. Credem că Fondul Social European poate să și trebuie să fie puternic și am vorbit despre el nu doar aici, am vorbit și despre consolidarea Fondului Social European în alte părți. Nu cred neapărat că trebuie să fie mai mulți bani în acest fond, cred însă cu tărie că putem să ameliorăm modul de operare al Fondului Social European și putem să lucrăm foarte rapid la o utilizare mai eficientă a fondului social și la o evaluare mai bună, care va ajuta la crearea unui cerc virtuos în legătură cu Fondul Social European. Și de asemenea credem că putem avea o cooperare mai bună cu alte surse, cu alte instituții de finanțare, de aceea m-am și întâlnit cu președintele Maistat, care este și, președintele, uh, și cu președintele Berg, mă scuzați, și mă voi întâlni și cu uh, președintele Consiliului ca să aflu ce cooperări sunt posibile pentru sporirea capacității financiare a Fondului Social European. Și eu cred că este un lucru foarte serios avem de gând să organizăm o conferință în iunie în legătură cu viitorul fondului social și sunt convins că deputații europeni vor fi și ei interesați de acest subiect. După cum am spus, PIB-ul nu este neapărat un indicator perfect, dar trebuie să-l folosim. Mai este și o discuție tehnică în legătură cu indicatorii pentru sărăcie și pentru reducerea sărăciei. Aceștia se înscriu în dialogul tehnic pe care îl desfășurăm în uh, această perioadă la Comitetul de Protecție Socială și în alte părți și în discuții bilaterale. Și da, e greu și da, prima reacție ar putea să fie una de scepticism din partea anumitor capitale. Prima reacție ar putea să uh, reflecte anumite ezitări din mai multe colțuri, așa cum este cum s-a întâmplat și în situația rezolvării crizei financiare. Primele reacții au fost de ezitare pentru că nu se înțelegea bine complexitatea problemei. Și la fel se va întâmpla și în legătură cu criza socială. Dar există un dialog tehnic, lucrăm cu o varietate de indicatori, nu numai cu cei pe care i-ați văzut în documentul Comisiei din 3 martie, mai este și indicatorul privind riscul de sărăcie, care reprezintă 60% din venitul mediu. Mai lucrăm și cu alți indicatori și cu o versiune care nu va fi neapărat folosită, dar se poate înscrie în soluția mai largă. Și un alt indicator folosit foarte mult în politicile sociale. De asemenea, se vor număra gospodăriile fără locuri de muncă și vom încerca din toți acești indicatori să aflăm care este cel mai bun răspuns la, aceste, la toate aceste întrebări și avem încredere că odată ce angajamentul politic ă, de a susține strategia UE 2020 va fi asumat, nu ne va mai rămâne decât să uh, găsim și indicatorii. Uh, the industrial policy. Politica industrială, la care cred că s-a referit domnul Mann, este și ea o inițiativă cheie în cadrul UE 2020 și am convingerea puternică că va fi nevoie de un nou dialog în legătură cu rolul industriei și al industrializării în Europa. trebuie să se țină cont de experiența din ultimul, uh, să zicem, sfert de secol și cum au evoluat lucrurile în diferite sectoare industriale. Și sunt convins că Comisia va acorda considerațiunea necesară acestui subiect, acestor sectoare și că se va vedea uh, cât de necesar este să crească numărul de locuri de muncă. Sigur că îmi pare rău că nu avem încă uh, o soluție pentru cele 80 de milioane de săraci din Europa. 20% din forța de muncă uh, este în situație de șomaj și foarte puține state membre uh, rezolvă problema șomajului. Trebuie să avem o Europa socială și trebuie să se consolideze dimensiunea socială a modelului european. Toată lumea este de acord, dar sunt convins că uh, strategia UE 2020 va aduce soluțiile necesare. Mulțumesc mult, domnule comisar, îi cunosc pe membrii comisiei noastre și cred că ei uh, ar dori ca să vă limitez și dumneavoastră timpul de vorbire. Deci a fost ultima dată când ați putut vorbi cât ați vrut dumneavoastră. Următorii patru oratori, doamna Rapti mai întâi și apoi următoarea colegă. Thank you. Merci bien, madame la Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Ipotheto ότι το χρόνο Mulțumesc și domnului comisar și vreau să vă spun că sper că timpul pe care îl veți lua de la domnul comisar mi-l veți da mie după aceea. Am patru întrebări foarte concrete. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit din nou pe la noi. Apoi, cred că pe lângă ultimele știri ne veți prezenta și ultimele răspunsuri care ne interesează pentru viitor și există un punct în legătură cu care am o întrebare. Ce se întâmplă cu concedierile? Ne-ați spus ce intenții aveți să creați locuri de muncă. Dar știți că există și locuri de muncă care se pierd, care dispar. În al doilea rând, educația. Ne-ați vorbit de noi formări, pentru noi calificări, persoane cu noi calități, dar înainte de a ajunge acolo, mai sunt și tineri care ies de pe băncile școlii și trebuie să le permitem acestora să nu abandoneze școala și să termine școala cu succes. Apoi mai e vorba și de sărăcie. Despre sărăcie nu se discută doar la comisie sau doar în Parlament, ci și la Consiliu. Care e situația la Consiliu? Ce măsuri se iau împotriva sărăciei? Doamna Steinruck, acum. Comisar, uh... Äh, Domnule comisar, Europa are nevoie de o strategie de viitor și noi vorbim aici despre aceste orientări în materie de uh, ocuparea locurilor de muncă și vorbim așadar de viitorul pieței locurilor de muncă. Cred că obiectivul nostru ar trebui să fie acela al ocupării de pline, chiar dacă acesta nu este unul uh, foarte apropiat. Ar trebui să-l păstrăm undeva, să-l privim ca pe luminiță de la capătul tunelului și sper că trebuie să avem ambiția, vom avea ambiția să nu lăsăm pe nimeni în afara uh, pieței muncii. Ați spus că vreți să creați locuri de muncă cu orice preț, ceva de genul acesta ați spus. Pentru mine este important ca această muncă, aceste locuri de muncă să fie locuri decente, locuri bune, să se reducă precaritatea Uh, ocupării. Așadar, uh, fără locuri de muncă prost plătite, uh, cu durată redusă a orelor de lucru, și aici avem mai multe criterii. Pentru mine este important să nu avem abordare unilaterală, încercând să îmbunătățim doar flexibilitatea lucrătorilor, flexisecuritatea, ci să avem și mai multe condiții cadru. Sunteți de acord cu mine că ar trebui să creăm niște condiții cadru pentru ca statele membre să și pună în aplicare uh, flexisecuritatea. Mulțumesc, doamna Figueiredo și apoi domnul Popakis. Obrigada. Eh, muito rapidamente, aqui falou-se já muito de pobreza e eh, eu queria acrescentar que são eh, neste momento... Mulțumesc, s-a vorbit aici foarte mult despre sărăcie și conform ultimelor date, 85 de milioane de persoane se află în situație de sărăcie în Uniunea Europeană și poate chiar mai multe dacă ținem cont de faptul că aceste date sunt din 31 decembrie 2008. Însă, uh, s-ar putea ca anul acesta să fie mai mult. Eu vreau să vă spun că pentru a ieși din această situație nu e suficient să spunem că vom combate sărăcia. Este necesar să uh, punem în mișcare politicile care să rezolve această situație și atunci când țări ca țara mea se confruntă cu necesitatea de a îndeplini criteriile din pactul de stabilitate și astfel să reducă cu brutalitate ca să ajungă la aceste criterii investițiile și prestațiile sociale și sprijinul pentru crearea de locuri de muncă, rezultatul nu poate decât să fie șomaj și mai mult și sărăcie și mai mare. Eu vreau să știu când vom trece de la vorbe la fapte, când ne vom schimba politicile și când vom acorda prioritate durabilității sociale și nu durabilității financiare. Cred că asta trebuie să se afle pe primul rând. Mulțumesc, domnul Pupakis. Mulțumesc, doamnă președinte. Programul de lucru al Comisiei reprezintă baza unei căi către consolidarea competitivității și consolidării situației sociale. Deci trebuie să fie consolidate sistemele de asigurări sociale din diferitele țări. De exemplu, este foarte important să existe un cadru juridic care să reglementeze chestiunile de muncă, de ocupare, dar trebuie să se facă diferența între uh, lucrătorii independenți și salariați. Și știm că acum, uh, prin regimul actual, se pierd, se pierd foarte mult de părți din veniturile posibile. În programul de lucru nu ați dori să includeți oare și această chestiune. Aș vrea să știu dacă se prevede examinarea acestei chestiuni mai târziu. Domnule comisar, 5-6 minute, vă rog frumos. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. Nu putem să prevenim toate concedierile. Comisia are o strategie pentru a ajuta tranziția pentru a crește uh, abilitatea, capacitatea oamenilor de a își găsi un nou, nou loc de muncă pentru a crește securitatea. Instrumentele pe care le avem vizează această direcție. În momentul acesta se desfășoară uh, activități suplimentare. Nu pot să vă spun în momentul de față care este stadiul acestor uh, uh activități de restructurare. Dar cred că acest uh, lucru va afecta uh, concedierile. Din păcate, trebuie să vă spun că nu putem să abordăm în totalitate acest subiect pentru că e parte din dezvoltarea economică, faptul că uneori locurile de muncă sunt uh, eliminate, dar în același timp apar locuri de muncă în alte părți. Și noi cred, dorim să avem un echilibru bun, să se creeze mai multe locuri de muncă decât cele care dispar. În ultimii doi ani, sigur că situația a stat exact invers. Cunoașteți foarte bine situația din statele membre, nu aveți nevoie să vă spun eu. În ceea ce privește utilitatea măsurilor noastre, este foarte clar că ceea ce se spune în uh, strategia Europa 2020 uh, vizează încurajarea tinerilor pentru ca aceștia să uh, rămână în școală, să uh, primească o formare, uh, o educație și o formare profesională mai bună. Nu este vorba de, doar de creșterea celor care obțin o diplomă universitară, cu toate că acesta este unul dintre obiectivele noastre principale, este vorba și de un angajament consolidat față de uh, educația uh, primară și secundară, Așadar, cred că suntem pe aceeași linie de gândire, uh, eu și cu persoana care a adresat această întrebare. Promit ceva similar, nu chiar uh, locuri de muncă la orice, cu orice preț, dar am spus că vom face tot ce putem pentru a crește numărul de locuri de muncă. În orientările de ocupare există două uh, orientări separate. Una se referă la cantitate, la numărul de locuri de muncă și cealaltă, numărul 7, nu, numărul 8, se corectează vorbitorul, care se referă la calitatea locurilor de muncă. La o economie bazată pe cunoaștere care să uh, îmbunătățească conținutul uh, de cunoaștere al locurilor de muncă. Acest lucru nu a fost separat foarte clar în strategia Europa 2020, dar uh, um, pentru că cele două aspecte sunt reunificate, dar în orientări aceste două aspecte sunt tratate separat, acordându-li se aceeași uh, importanță. Nu credem că putem să oferim uh, Uh, în condiții egale pentru toate statele membre în ceea ce privește uh, creșterea locurilor de muncă și reducerea sărăciei, sărăciei, statele membre sunt cele care vor trebui să-și dezvolte propriile programe în conformitate cu specificitățile lor, pentru că provocările s-ar putea să fie diferite în Spania față de cele din țările de jos, pot să fie cu totul diferite în Regatul Unit față de România. Așadar, nu avem o abordare uniformă în ceea ce privește programele ci, din potrivă, vom avea o politică adaptată cu participarea activă a statelor membre. Dar, odată ce vedem angajamentul la nivelul statelor membre pentru a realiza obiectivele, vom uh, fi pregătiți să le susținem prin instrumentele Uniunii Europene. Da, ne dorim o mai bună sustenabilitate socială, nu doar sustenabilitate financiară. De aceea insistăm asupra reducerii sărăciei, care afectează și grupurile de vârstă în afară de, uh, adică grupurile de uh, vârstă, uh, exceptând populația activă, așadar și tinerii, și copiii, și persoanele în vârstă. Mai ales sărăcia în rândul copiilor Uh, ne preocupă. Considerăm că acesta este o cheie pentru sustenabilitatea socială și pentru creșterea șanselor de ocupare a generației viitoare. În ceea ce privește pe cei în vârstă, consider că această carte, ved, carte verde va fi o rampă de lansare a unei, pentru lansarea unei discuții extinse uh, sunt priorități care vor fi acoperite pe viitor, uh, uh, pensiile, uh, îmbătrânirea activă, um, oportunitățile pe piața de muncă pentru lucrătorii în vârstă și în ceea ce privește securitatea socială, asigurările sociale legate de mobilitate, de portabilitatea, de exemplu, portabilitatea pensiilor. Aceasta va fi o discuție dificilă și complexă, dar va, va trebui să o purtăm foarte curând. Ok. Alors, euh, dans le quatrième groupe, Monsieur Sergio Cofferati. Euh... Al patrulea grup, domnul Serge Cuferati are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. 2010 este uh, declarat anul uh, în care vom lupta împotriva sărăciei și, uh, din păcate, situația devine tot mai îngrijorătoare. Așa cum a spus și doamna Figueiredo, când comparăm situația de acum cu cea din anul 2008, cred că situația de azi este mult mai, uh, mai dură. Stabilirea, creșterea nivelului uh, minim de venit în Uniunea Europeană este o metodă de a combate sărăcia. Se face ceva în acest sens, se iau măsuri, pentru că textul pe care l-ați aprobat dumneavoastră este foarte vag și foarte general. Este mai mult o declarație de intenție, în timp ce noi avem nevoie de ceva operațional la nivel financiar. Mulțumesc, domnul Tusas, apoi domnul Coza vor avea cuvântul. Domnule Tusa, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a reluat în prezentarea programului Comisie pentru 2010 o evaluare în care se spune că Uniunea Europeană a luat uh, la cunoștință relația de interdependență care, care o caracterizează și că face eforturi uh, pentru a combate criza, însă situația reală este cu totul alta. Nu se răspunde la nevoile familiei actuale de oameni ai muncii. În Ungaria, în Letonia, în România și chiar și în Grecia există măsuri antisociale și ele vor afecta generații întregi. Vom vedea un efect domino și în alte state ale Uniunii Europene în consecință și trebuie ca acest lucru să reprezinte un semnal de alarmă. Este momentul să tragem o concluzie. Știm cu toții care este situația actuală. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă atrag atenția asupra trei elemente. Am două observații scurte mai întâi. Mă bucur că ați spus că vor exista studii de impact care vor fi uh, elaborate în vederea accelerării și simplificării legislației, armonizării acestea mai degrabă. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Politica de combatere a discriminării uh, este tărăgănată de doi ani de zile. A doua observație pe care vreau să o fac se referă la inițiativele despre care s-a vorbit. Vreau să țineți cont și de persoanele cu dizabilități și de persoanele mai în vârstă, pentru că dacă nu implicăm și aceste grupuri, nu vom găsi o soluție reală. A treia chestiune este că există lacune în domeniul uh, drepturilor fundamentale care trebuie umplute. În programul de lucru 2020 nu i-ați menționat pe cei cu dizabilități. Ați menționat uh, populația Roma, dar nu ați menționat grupul persoanelor cu dizabilități și cred că trebuie să se facă o trimitere directă și la aceste persoane. Doamna Plumb are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc și domnului comisar pentru prezentare și pentru precizările făcute. Uh, sunt întru totul de acord că anul 2010, sigur că e anul de combatere a sărăciei, dar în același timp este anul în care punem bazele și conturăm, previzionăm cum va arăta piața forței de muncă în două mii cincisprezece în două mii douăzeci în uniunea europeană. Domnule comisar, vreau să vă rețin atenția asupra unui aspect. Sunt trei ani de când România și Bulgaria au aderat la Uniunea Europeană. Știu că avem modele și programe diferite în ceea ce privește adaptarea la piața forței de muncă, dar încerc să cred că dumneavoastră vă veți orienta privirea și asupra restricțiilor existente pe piaa forei de muncă în nouă state membre ale uniunii europene restricii impuse lucrătorilor din uh, românia i bulgaria. a vrea să vă întreb domnule comisar dacă în uh, dialogul pe care îl avei cu statele membre în comitetele aferente în cadrul comisiei cu guvernele statelor membre vei lua în discuie Revizuirea acordurilor de tranziie în ceea ce privete aceste restricii care încă se regăsesc la nivelul uh, uh, româniei i bulgariei care au aderat la unu ianuarie 2007. mii șapte i vreau să vă mai rog uh, să acordai doamna preedintă întrerupe domnule comisar aveți 5 minute. Trebuie să ne dăm seama că această criză este una cu care ne întâlnim o dată în viață. Nu putem evalua experiența ultimilor uh, doi ani ca și cum uh, ar fi uh, o situație normală, ca și cum aceste politici sunt politici standard pe care le luăm în fiecare an. Din păcate, această criză a uh, adus uh, lună de lună surprize și provocări noi. Și este clar că nici Uniunea Europeană uh, și nici uh, vreo instituție financiară sau guvern național nu au fost pregătite pentru a face față acestor obstacole. Trebuie să ținem cont de acest lucru totuși. Până acum, uh, cred că am uh, reușit să uh, ne dăm seama cât de profundă este această criză și care sunt consecințele sociale și impactul pierderilor locurilor de muncă. Avem obiective cantitative pentru 2020 și suntem într totul de acord cu comentariile care s-au făcut. ne dăm seama că această criză va influența direct uh, modul în care societatea va evolua în următorii 10 ani. Avem uh, în anumite sectoare instrumente foarte puternice. În alte sectoare încă încercăm să ne punem de acord cu statele membre în privința cadrului instituțional pentru următoarea perioadă. Trebuie să înțelegem și că uh, trebuie să respectăm în continuare principiul subsidiarității. În ceea ce privește salariul minim, desigur putem să ne exprimăm opinia. Uh, putem uh, spune că dacă creștem salariul minim, efectele vor fi pozitive. Însă nu putem să uh, ne imaginăm uh, în mod realist că putem să facem putem să impunem lucruri în acest sector statelor membre. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități și legătura lor cu piața muncii, cred că acest aspect joacă un rol foarte important în orientarea numărul 7 privitoare la creșterea locurilor de muncă. Până în 2020 uh, va trebui să subliniem uh, o cifră cumulată de 75%. Însă, în acest caz, trebuie să uh, precizez că trebuie să purtăm în continuare un dialog politic pentru a aborda obiectivele, uh, pentru a stabili obiectivele. Vom încerca să atingem obiectivul de 75% fără a crește uh, ocuparea în anumite sectoare, lucru care se uh, aplică femeilor, persoanelor cu dizabilități și altor categorii. Vom uh, continua să folosim uh, fondul social uh, în, pentru a-i ajuta pe cei cu dizabilități. Are dreptate doamna Redin când spune că au fost omise persoanele cu disabilități din uh, anumite inițiative. Acest lucru trebuie să fie corectat. Noi lucrăm cu uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale din uh, Viena. Lucrăm foarte strâns cu ei. Acele restricții despre care ați uh, vorbit vor fi uh, eliminate. Știu că mai multe state impun restricții Bulgariei și României. Noi încercăm să convingem statele membre că există beneficii uh, dacă cetățenii europeni pot circula și lucra liber. Documentul care va fi gata vineri uh, discută în detaliu acest subiect. Vom uh, analiza impactul uh, inițiativelor noastre anul viitor și vom încerca în continuare să convingem statele membre că trebuie să fie eliminate restricțiile impuse Bulgariei și uh, României și sunt convins că Germania și uh, Austria vor elimina progresiv uh, aranjamentele uh, provizorii în vigoare la ora actuală. Mulțumesc, doamna Conț și apoi doamna Mora. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, am două întrebări foarte uh, specifice. Una este mai degrabă o solicitare. Când am uh, negociat facilitatea pentru uh, finanțare, uh, am uh, scăzut uh, din progres o anumită sumă. Acesta reprezintă un instrument uh, de care dispuneți dumneavoastră pentru a vă implementa strategiile. Comisia a spus că va face o propunere pentru bugetul pe 2011, 2012 și 2013, propunere care va permite rambursarea a 20 de milioane din marjă uh, Um, care, bani care vor merge înapoi la progres. Aș vrea să știu uh, care este stadiul uh, negocierilor și în ce stadiu se află această propunere pentru bugetul pe anii viitori. Ați vorbit de mai multe ori despre valoarea de impact. Dacă dorim să reducem uh, sărăcia, este foarte important rolul fondurilor de uh, coeziune asupra populației romă în Europa de Est. Aș vrea să știu dacă aveți măsuri specifice în vedere. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Moran și apoi doamna Iaslovieska. Vor avea cuvântul doamna Mora. Domnule uh, comisar, toată lumea în dorește să lupte împotriva sărăciei. Toată lumea vrea să se mobilizeze pentru a crește locurile de muncă. Ați menționat că trebuie să avem mai mulți studenți. Permiteți-mi să vă întreb ce ați prevăzut pentru ca studenții din universitățile de azi să își găsească un loc de muncă când termină școala, pentru că 80% din tineri uh, termină studiile fără o uh, diplomă după 2 ani de zile reușita studenților uh, în universități este un element esențial pentru integrarea lor ulterioară în viața profesională. Ce a prevăzut Comisia uh, în uh, acest sens? Mulțumesc, spune doamna președinte, doamna Iaslovsiesca, apoi domnul Andorf. Pani comisarul, przedstawił pan... Mulțumesc. Doamna președinte, domnule comisar, ați enumerat mai multe planuri pentru 2010 și înțeleg cât de ușor e să faci planuri și cât de greu e să le pui și în aplicare. Deci aș vrea să vă întreb ce instrumente și ce fel de acțiuni doriți să folosiți cu prioritate, mai ales în domeniul ameliorării sistemelor de învățământ din statele membre. Și aș vrea să știu ce rol va juca metoda deschisă de coordonare în domeniul politicii sociale. Și ce fel de planuri de acțiune națională ați dori să vedeți pentru integrarea socială? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Äh, Doamnă președinte, stimate domnule comisar, Directiva privind timpul de lucru a fost în centrul expunerii dumneavoastră și am constatat și de asemenea m-a bucurat faptul că partenerii sociali din Europa au fost consultați de dumneavoastră într-o mare măsură. Totuși vreau să vă pun o întrebare. De ce nu ați luat chestiunea privire, cu privire la reglementarea opt-out în această consultare? În al doilea rând, uh, în ceea ce privește orele reduse de muncă, aveți uh, niște rezultate concrete ale discuțiilor pentru că ați spus că vă ocupați de acest lucru și în al treilea rând și colega mea, doamna Steinruck, a pus o întrebare cu privire la ocuparea de, pe termen lung. Uh, mi se pare că nu i-ați răspuns la întrebare și cred că ar trebui să-i răspundeți. Sper că domnul comisar își aduce aminte despre ce întrebare e vorba și la ce întrebare a uitat să răspundă. Uh, în ceea ce privește microfinanțarea, veștile bune sunt că în proiectul de buget care a fost adoptat astăzi de către Comisie există o marjă suficientă deci s-a ținut cont de această promisiune și asta la titlul 1A. E vorba de o marjă care va oferi suficient uh, spațiu de manevră Parlamentului. E vorba de 64 de 67, mă scuzați, de milioane de euro. S-a vorbit des și despre o anumită sumă de 20 de milioane. În ceea ce privește finanțarea programelor pentru romi, acestea s-au discutat la summitul uh, privind romii de la Cordoba de acum câteva săptămâni. Și s-a considerat că fondul social și alte fonduri, respectiv fondul uh, european de dezvoltare, joacă un rol în uh, susținerea comunităților rom, de rom și în implementarea programelor pentru aceștia. Dar vreau să subliniez faptul că Uh, alocarea de fonduri pentru programe pe criterii etnice nu este uh, cea mai bună soluție. Însă se pot susține comunitățile de romi și o vom face pentru că acest lucru este o prioritate și cred că summitul uh, la care au participat și, a participat și doamna comisar Reding și am participat și eu a primit comunicarea aceasta ca pe o inițiativă bună și pe baza acesteia vom putea să susținem uh, multe programe pentru integrarea romilor, ceea ce se înscrie și în programele de reducere a sărăciei în țările unde se aplică acest lucru, sigur că nu e valabil pentru toate țările. Vorbim mai ales despre cinci state membre aici. Uh, there have been a few questions. Au fost câteva întrebări eh, pe care va trebui să le discut cu doamna comisar Vasiliu eh, din domeniul educației și formării, care eh, este un domeniu care sunt domenii ce ne interesează pe amândoi. În ceea ce privește creșterea participării la educația superioară, este vorba de recunoașterea faptului că în timpul crizei și în general Persoanele care au un nivel superior de educație au mai multe șanse să-și păstreze locurile de muncă sau să-și găsească noi locuri de muncă. Deci e limpede că există o diferență între grupurile de persoane uh, în funcție de nivelul de educație. Cei de la nivel primar aveau cea mai puțină experiență în ultimii ani și deci Chiar dacă nu toate universitățile, nu toate colegiile au aceeași calitate, global, privind cifrele cele mai importante, se aplică faptul că persoanele cu uh, studii superioare au mai multe șanse să-și păstreze locul de muncă sau să-și găsească un nou loc de muncă dacă trec printr-o perioadă de șomaj. În ceea ce privește timpul de lucru, ceea ce am spus eu a fost că există un motiv fundamentat în continuare pentru a se menține legislația referitoare la timpul de lucru din motive de sănătate și siguranță. Și ne aflăm acum într-o fază timpurie a consultării partenerilor sociali și este pur și simplu prematur să uh, ne pronunțăm în ceea ce privește detaliile rezultatului acestei consultări și propunerea care va deriva de aici. În ceea ce privește clauza de opt-out, aceasta nu a fost o chestiune explicită, dar nici nu este exclusă. Sigur că subiectul nu este exclus din discuție, din discuția cu partenerii sociali sau cu alte părți implicate în acest dialog. Probabil că vă amintiți că am mai spus că atunci când propunem legislație, abordarea de bază este să nu propunem ceva de la care țările să ceară derogări sau opt-out una după alta, ci să încercăm să uh, creăm o legislație care să se poată aplica în majoritatea, chiar sau chiar în toate statele membre. În ceea ce privește durabilitatea, cred că ce am discutat data trecută a fost legat de uh, contractele temporare față de cele permanente. Și ce am spus eu și probabil că ar trebui să se completeze astfel răspunsul precedent, a fost că în ceea ce privește pe tineri trebuie să ne străduim să reducem proporția de contracte temporare. Pentru că tinerii europeni pierd prea mult timp de când își termină studiile și până ajung să aibă un loc de muncă permanent. Dacă facem o comparație la nivel internațional, e clar că acesta este un domeniu în care uh, sunt de acord și eu și susțin necesitatea de a ajunge mai repede la durabilitate în domeniul ocupării. Mulțumesc, domnule comisar. Domnul Țasos a încercat uh, să încerce o șmecherie, să vă pună mai multe întrebări și în scris. Văd că dumneavoastră ați răspuns, totuși e foarte bine. Doamna Karim Madeli și apoi doamna Harkin. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Eu am mai multe întrebări, foarte rapid. Ați spus adineaur că trebuie să creăm locuri de muncă pentru a rezolva problema șomajul. Eu cred că trebuie însă mai întâi să investim în formarea profesională. Aici, aici se găsesc locurile de muncă de mâine, de fapt. Să iau doar un exemplu. În ceea ce privește încălzirea climatică, clădirile emit 40% din gazele cu efect de seră. Se vorbește despre precaritatea energetică. Și deci, pentru a renova și a reabilita locuințele, respectiv clădirile, va trebui să se formeze noi uh, ucenici ucenici zidari, arhitecți și așa mai departe. Și deci astfel se vor crea noi locuri de muncă. Crearea de locuri de muncă mai uh, are niște condiții. E nevoie de locuri de muncă durabile și sunt trei condiții aici. Pentru dumneavoastră condiția este creșterea, dar pentru mine acest lucru nu e în regulă, pentru că dacă spuneți creștere în ceea ce privește condițiile de lucru, înseamnă că crește și concurența. Deci se uh, creează presiuni pentru salariați, apare stres la locuri de muncă, apar boli ocupaționale și cred că uh, și nu se poate să te duci la manager să le spui să fie mai drăguți cu salariații. Deci trebuie pur și simplu să se introducă aceste criterii și să se țină cont de ele. Apoi, uh, se vorbește despre anul de uh, luptă împotriva sărăciei și a excluderii sociale. Eu am citit foarte multe studii și am tras următoarea concluzie, și anume că bogații se îmbogățesc și săracii sărăcesc. Cum aveți de gând să rezolvați această diferență? Vă veți inspira din indicatorii lui uh, Joseph Stiglitz? Președinta întrerupe, doamna Harkin și apoi doamna Schröder. Doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Mă bucur să văd un comisar care este angajat pentru crearea de locuri de muncă mai ales pentru tineri și de îmbunătățirea competențelor acestora, pentru că am senzația de multe ori că Uniunea Europeană este atât de o, și statele membre sunt atât de ocupate cu uh, propriile lor probleme financiare încât uită crearea de locuri de muncă. Eu vin dintr-o țară care par să se ocupe de acest lucru în acest moment, dar cred că există o nevoie reală pentru un mesaj de la nivelul Uniunii Europene, și anume că există o preocupare pentru ocuparea locurilor de muncă, pentru locurile de muncă ale oamenilor. Sunt de acord cu doamna Lambert care a spus că creșterea nu este un uh, scop în sine, este un mecanism și există, ați spus dumneavoastră, o distanță între creșterea PIB și crearea de locuri de muncă. Și ați spus de asemenea că este o criză unică cea în care ne aflăm acum. Așadar, trebuie să fim precauți cum monitorizăm această diferență, pentru că nu știm cum vom ieși din uh, criză. Cred că este important să ținem minte acest lucru. Mă bucur să văd că analizați punerea în aplicare a directivei privind detașarea. Multe uh, hotărâri judecătorești au creat o incertitudine care trebuie abordată. De asemenea, Cartea Verde privind uh, pensiile, sunt de acord cu Liz Lin, trebuie într-adevăr să abordăm și îngrijirea pe termen lung. Mulțumesc, doamna președintă, o întrerupe. Următoarea întrebare rămâne pentru data viitoare. Doamna Schröter acum și apoi doamna Idrișevska. Doamna Schröter, mulțumesc. Am să încerc să fiu succintă. Știu, domnule comisar, că în momentul acesta lucrați la un document cu privire la ocupare, uh, locuri de muncă verzi. Pe mine m-ar interesa modul în care vedeți procesul, uh, descrideți procesul de transformare în acest document. Care sunt obiectivele principale? Al doilea punct. Revin la Fondul Social European. Pentru că eu vin dintr-o uh, dintr-un grup de lucru al DG Regio, unde DG Regio și-a prezentat propria poziție și am înțeles că uh, există mari controverse între dumneavoastră și uh, cei de la DG uh, Regio cu privire la perspectiva de viitor, pentru că doriți să utilizați fondul social pentru susținerea uh, liniilor de politică care se referă la ocuparea locurilor de muncă, așadar doriți să utilizați un alt temei juridic și nu temeiul juridic pentru care coeziunea stă în centru. Ați putea să ne spuneți câte ceva despre această controversă? Mi-ar fi important să ascultăm aceste lucruri. Mulțumesc! Ultimul uh, intervenient, doamna Iedrevskaya. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că numele meu nu este ușor de pronunțat, dar v-ați descurcat, v-ați descurcat foarte bine. Aș dori să pun o întrebare referitoare la Fondul Social European și la Fondul de uh, Adaptare la Globalizare. Sunt membră în buget, Comisia pentru Bugete și am observat de ceva vreme un proces care mm, îmi rămâne misterios, greu de înțeles și cred că ar putea să fie îngrijorător, și anume, creditele de plată pentru Fondul Social European sunt utilizate ca o modalitate de a transfera credite către Fondul de Adaptare la Globalizare. În practică am văzut cel puțin 10 astfel de transferuri. Întrebarea mea este de ce Fondul Social European este utilizat ca o resursă pentru uh, creditele de plată, o întrebare și o întrebare mai generală, care sunt motivele pentru subimplementarea uh, a Fondului Social European, pentru că unele dintre aceste, multe dintre aceste credite sunt disponibile. Mulțumesc! Well, the last, which is a technical uh, uh, question. Uh, da, este o chestiune tehnică. După cum știți, fondul de adaptare la globalizare este unul, un instrument recent. Și acesta a fost aranjamentul care s-a găsit uh, pentru a uh, pune la dispoziția acestui fond niște bani, pentru că acesta nu are propriul său buget. Așadar, putem să ne gândim la, la schimbarea lucrurilor, ne gândim să-l stabilim ca un fond de sine stătător, cu buget propriu, pentru a nu avea această modalitate de lucru relativ complicată uh, în ceea ce privește finanțarea. Totuși, trebuie să nu uităm că de când este funcțional acest uh, fond, din moment ce este funcțional, putem să-l menținem așa cum este, în pofida complicațiilor existente. Modalității complicate de uh, finanțare. Și această relație cu Fondul Social European pe care ați explicat-o. În ceea ce privește trecerea priorității dinspre finanțarea băncilor către finanțarea locurilor de muncă, aceasta merge exact pe linia pe care o susțin eu de obicei. Eu vorbesc de uh, etapele diferite ale crizei. Cred că nu putem să negăm faptul că sectorul bancar a trebuit să fie stabilizat, a trebuit să fie stabilizat prin recapitalizare. Uh, din păcate, acesta este un lucru pe care guvernele și organizațiile internaționale n-au putut să îl evite. Uh, pentru că altfel ar fi avut loc un colaps complet. Dar cred că am trecut acum de această etapă și trebuie, într-adevăr, să dăm prioritate creării locurilor de muncă. De aceea, Comisia a anunțat într-o serie întreagă de comunicări acest lucru. În același timp, însă, trebuie să planificăm o perioadă de consolidare fiscală. Așadar, nu mai avem problema de stabilizare a băncilor prin uh, investiții publice de scară mare, ci marea provocare acum este modul în care avansăm cu o politică de creare a locurilor de muncă în momentul în care este necesară uh, consolidarea fiscală și va fi o parte importantă a agendei guvernelor, după cum puteți să vedeți în orientările economice. În ceea ce privește locurile de muncă ecologice. Acesta este într-adevăr un domeniu în care am făcut anunțuri. Din păcate, anumite locuri de muncă vor trebui să dispară, dar avem capacitatea de a crea noi locuri de muncă în sectorul energetic, în agricultură, în construcții, în sectorul auto. Există o paletă de sectoare în care se pot crea locuri de muncă sau pot înverzi locurile de muncă, să fie, devină mai ecologice prin investiții. Din nou revin la discuțiile cu Banca Europeană de Investiții. Avem o abordare coordonată și acest lucru uh, va fi unul de care președinția belgiană se va ocupa. Ei vor avea o politică centrată pe acest domeniu. Este un element care uh, în momentul de față este mai degrabă schematic, iar detaliile urmează să fie elaborate în lunile care urmează. Îngrijitorii persoanelor în vârstă, care au fost menționați de doamna Lin și doamna Harkin, aceștia sunt parte a unei discuții pe baza cărții verzi nu este o chestiune legată de pensii neapărat, ci o chestiune care îi privește pe cei în vârstă. În Cartea Verde și în ceea ce numim pactul demografic, vom reveni la crearea locurilor de muncă uh, în acest domeniu. Pentru a avea o politică mai bună cu privire la îngrijire socială. Nu sunt sigur dacă am răspuns la toate întrebările. Autonomia, autonomia Fondului Social European, la asta v-ați referit? În, în cadrul coeziunii, bine. Ne referim aici la autonomia de reglementare a Fondului Social European pentru a clarifica scopul acesteia. Totuși, eu personal nu cred că Fondul Social European poate să fie complet separat de alte instrumente financiare. Uh, sunt uh, de părere, împreună cu domnul comisar Han, cu care discutăm în mod periodic aceste chestiuni, că avem un cadru al politicilor de coeziune, avem un set bine stabilit de fonduri structurale și în cadrul acestora trebuie să acordăm o relativă autonomie instrumentelor financiare pentru că fiecare are scopul ei specific și acest lucru solicită un, o anumită reglementare specifică, dar colaborăm foarte bine, strâns și cred că avem un interes comun ca aceste programe să aibă succes, ceea ce necesită, sigur, coordonarea uh, operării acestor fonduri. Cu o separare completă, acest lucru nu ar fi posibil. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Vous avez répondu à 23 Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ați răspuns la 23 de întrebări. Două persoane nu sunt uh, mulțumite, dar deja am uh, depășit cu un sfert de oră timpul prevăzut pentru această discuție. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru faptul că ați venit uh, la comisia noastră. Doamna președinte, spune că protestelor nu li se va uh, da importanță. Vă rog să nu pierdeți timpul. Acceptați o întrebare de 30 de secunde din partea celor două persoane care nu au reușit să vi se adreseze. În regulă, domnul Poțas, jumătate de minut, apoi doamna Blinkeviciuite. 30 de secunde to me how people who make no signal at all end up on the list and I as I Nu știu cum se face că persoanele care nu fac niciun semn ajung să fie pe lista de vorbitori și eu care dau din mâini ca un saltimbanc nu reușesc să iau cuvântul. Am o întrebare în legătură cu serviciile sociale de interes general. Am discutat uh, despre acest lucru, domnule comisar. Eu trebuie să pregătesc un raport în legătură cu acest subiect pentru această comisie și aș vrea să știu care este abordarea dumneavoastră. Sunteți pentru un răspuns legislativ sau nu? Sau ce fel de răspuns doriți? domnule președinte, mulțumesc uh, pentru că v-ați limitat la timp, uh, la timpul stabilit, dar să știți că nici eu și nici secretariatul nu au observat că dumneavoastră doreți să luați cuvântul. Domnul uite. Mulțumesc. Aș vrea să întreb pe domnul comisar cum putem uh, asigura calitatea uh, locurilor de muncă pentru a reduce sărăcia și care este posibilitatea, care este ideea dumneavoastră de a folosire a 10% din fondul social pentru locurile de muncă destinate tinerilor. Și vreau să vă întreb dacă o carte verde privind sistemul financiar va acoperi, dacă va acoperi și uh, fondurile pentru pensiile private. Acest subiect este foarte important. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar, foarte repede vă rog să ne răspundeți. Răspunsul este da, da, da, da. Yes, uh, uh, the green paper... Da, Cartea Verde Um, are ca scop o mai bună reglementare, de aceea domnul comisar Barnier, împreună cu comisarul Ren și cu mine însumi, ne implicăm în acest proiect, pentru că el este evident unul fundamental. Nu înțeleg um, ce vreau să spuneți cu uh, cele 10%, pentru că, în conformitate cu statisticile noastre, 30% din fondul, de, uh, fondul, din fondul social este destinat tinerilor. Asta arată statisticile. În ceea ce privește calitatea locurilor de muncă, avem o orientare specială dedicată acestui subiect. În ceea ce privește serviciile sociale de interes general, înțeleg importanța acestui subiect și apreciez foarte mult uh, eforturile depuse de domnul De Rosa. Intenția noastră este ca în faza inițială a acestor discuții să avem o conferință la Barcelona în legătură cu acest subiect și după această conferință care va avea loc în luna iunie vom avea uh, timpul necesar pentru a reflecta uh, ce trebuie să facem pentru a face progrese, pentru că noi vrem să avem uh, servicii sociale accesibile și de calitate. Mai devreme am mai vorbit și despre perioada de, uh, de consolidare fiscală, care va reprezenta o provocare reală pentru uh, serviciile generale de serviciile sociale de interes general. Deci cred că trebuie să ne concentrăm asupra acestei uh, provocări și dacă o vom face cu succes, vom înregistra progrese. Mulțumesc și eu, doamnă președinte, pentru că mi-ați uh, oferit ocazia de a avea această discuție cu dumneavoastră și vă doresc în continuare o săptămână uh, bună. Doamnă președinte, vă mulțumesc mult pentru că ați venit. Uh, aveți deja foarte multă experiență în comisia noastră, întotdeauna veniți să ne anunțați ultimele vești și vă mulțumesc pentru acest lucru foarte mult. Euh, Dragi colegi, vă propun să trecem imediat la punctul 7 de pe ordinea de zi. Vreau să discutăm în comun punctele 7 și 8. E vorba de discutarea uh, întrebării orale și a proiectului de rezoluție pe care le-am uh, programat pentru că e vorba de strategia uh, UE 2020, strategie în privința căreia va trebui să ne pronunțăm mâine. având în vedere că acest punct va fi uh, adoptat în plenară în sesiunea din mai, împreună cu alte documente transversale care vor fi adoptate uh, de alte comisii. Doamna vicepreședinte Lin a depus două amendamente care au ca scop consolidarea angajamentului uh, Parlamentului European în uh, guvernanță și în stabilirea obiectivelor. Aceste două amendamente trebuie să le susținem. În ceea ce privește rezoluția în sine, au fost depuse 56 de amendamente care consolidează anumite aspecte ale rezoluției, în special în privința tinerilor, a persoanelor cu handicap și a metodelor de lucru uh, folosită până acum, uh, metoda deschisă de coordonare. Avem și uh, între, amendamente din partea doamnei Bizoto în legătură cu IMM-urile și cu uh, stagiatura. Cred că au mai fost propuse câteva amendamente de compromis care au fost acceptate. Am impresia, am avut un uh, amendament de compromis din partea domnului Cap Norș care uh, se pare că pune uh, mai multe dificultăți în măsura în care discută despre uh, ocuparea forței de muncă și subliniază importanța stării finanțelor publice și a datoriilor. În condițiile în care se dorește suprimarea sărăciei și dorește ca obiectivul de ocupare totală a forței de muncă să fie înlocuit cu o ocupare cât mai mare a forței de muncă. Sunt uh, dispusă să discut și sunt flexibilă. Îi dau întâi cuvântul domnului Ori. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau decât să repet ceea ce am spus deja, și anume că PPE nu are nimic împotriva acestei solicitări, însă noi nu dorim uh, neapărat o declarație scrisă. Dacă va exista o declarație scrisă, noi ne vom opune ei. Cred că toată procedura uh, legată de strategia 2020 este umilitoare pentru Parlament, pentru că nu ni se respectă drepturile, suntem supuși presiunilor și uh, suntem haotici și nu este destul uh, să acceptăm pur și simplu deciziile care se iau. Parlamentul, uh, dacă este supus presiunilor, uh, riscă să accepte orice și cred că riscăm să creăm o situație haotică. Nu cred că uh, vom uh, avea o declarație scrisă, dar în cazul în care o vom avea, vreau să știți că ne opunem. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cu tot respectul și uh, deși îl apreciez foarte mult pe domnul Ori, Cred că ar trebui să reflecteze ceva mai mult la acest subiect, pentru că are dreptate atunci când spune că Parlamentul uh, se vede obligat să joace un rol ciudat în ceea ce privește strategia pentru următorii 10 ani. Și adevărat că suntem supuși presiunilor. Și suntem și uh, oarecum uh, confuzi în ceea ce privește grupurile de lucru verticale care se ocupă de uh, ocupare. Însă această procedură referitoare la întrebarea orală și la rezoluție ne oferă ocazia de a introduce ocuparea forței de muncă și strategia 2020 pe uh, ordinea de zi și tocmai asta ne interesează. Vrem să profităm la maxim de această ocazie și trebuie să ne asigurăm că Parlamentul își face poziția uh, cunoscută. 80% în 80% din gospodăriile europene, locurile de muncă reprezintă o problemă. Oamenii sunt preocupați de acest subiect și nu putem să trecem cu vederea aceste aspecte din cauza unor dificultăți procedurale. Sper că domnul Ori își poate revizui poziția în această privință, pentru că până la urmă e o chestiune în care toate partidele trebuie să se pună de acord, nu e vorba de exprimarea uh, opiniei unui singur grup politic. Doamna Harkin are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am uh, multe de adăugat. Susțin uh, ce s-a făcut până acum. Am avut câteva amendamente pe care nu le-am putut susține din partea uh, lui Milan Carmana, însă îl susțin, susțin amendamentul 15 care spune că Uniunea Europeană are nevoie de lucrători uh, înalt calificați. Noi uh, solicităm un amendament oral, amendamentul 9. Se, noi dorim înlocuirea termenului main goal cu important goal deci obiectiv uh, principal cu obiectiv important pentru strategia 2020 și de asemenea la amendamentul 33 care invită Consiliul și uh, Comisia să stabilească o garanție europeană pentru tineret. Uh, noi avem o problemă cu acea prevedere după o perioadă minimă de patru luni de șomaj. Uh, Așadar, noi susținem prima parte a acestui uh, amendament, dar nu a doua parte a amendamentului, în care e cuprinsă perioada de patru uh, luni de șomaj. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Uh, Doamna Turunen, da, în numele verzilor vreau să vă mulțumesc pentru acest raport foarte bun. Cred că este foarte important și sunt de acord cu domnul Sercas aici. Uh, să ne subliniem punctele de vedere, punctele de vedere ale comisiei noastre. Și sunt de acord cu ce a spus domnul Ori, nu a fost ușor, dar noi trebuie să ne promovăm ideile comisiei noastre. Deci eu susțin această rezoluție, dacă noi de la Verzi am depus 20 de amendamente, nu înseamnă că nu suntem de acord cu rezoluția, ci pur și simplu că avem multe de adăugat. Nu vreau să intru în detalii, dar în ceea ce privește perioada de cele patru luni uh, de garanție pentru tineret, mai devreme s-a hotărât această perioadă de patru luni. Deci nu am face acum decât să continuăm această prevedere. De aceea am folosit această formulare. Și trebuie să mă gândesc la un amendament oral, eventual să schimbăm din main goal în important goal, dar mă mai gândesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Pronșas de Rosas, vă dau cu mare plăcere cuvântul. Mulțumesc, acum pot să zic și ce voiam să zic mai devreme. Mulțumesc. Am fost destul de îngrijorat de abordarea 2020 uh, a Comisiei, pentru că există o declarație în un fel de abordare cum că ar fi vorba de o platformă ce se ocupă de sărăcie pentru a se asigura că cei care sunt afectați de sărăcie pot să câștige de pe urma creșterii și a creării de locuri de muncă. Și mie mi se pare că asta înseamnă să pui carul înaintea boilor, pentru că aici nu există niciun fel de concept conform căruia Comisia consideră politica socială ca fiind o contribuție la creștere și că nevoia de a avea o susținere socială puternică este un mod de a ne asigura că economiile europene pot să crească și că pot crește corect și echitabil. Și asta voiam de fapt să-l întreb și pe comisar, cum anume ne asigurăm că serviciile sociale, cel puțin cele de interes general, pot fi susținute. Deci, ideea că uh, vom discuta în Parlament fără niciun fel de declarație ar fi, cred, o declinare a răspunderii. Eu cred că avem o responsabilitate să arătăm Comisiei cum trebuie ameliorat documentul 2020. Și cred că este o idee fundamentală, o, o neînțelegere fundamentală a Comisiei despre cum anume ieși noi din această criză, cum trebuie să fie criza rezolvată fundamental. Domnul comisar a spus că această criză este din cele care se întâmplă odată în viață. Problema este că milioane de europeni sunt confruntați cu sărăcia în timpul vieții și suferă de sărăcie de la naștere și până la moarte. Și din toate proiectele noastre se pare că nu am învățat nimic despre cum trebuie tratată această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! La acest punct, dragi colegi, v-ar interesa un amendament oral specific uh, care să fie propus mâine comisiei? Bun. Mulțumesc pentru contribuții, doamnă Turunen. Am să repet ceea ce am mai spus când mi-am prezentat poziția în legătură cu amendamentele. Am, le-am considerat ca pe o contribuție și o ameliorare a conținutului rezoluției. Toate amendamentele și de aceea le susțin. Și aș dori să-i răspund domnului Ori, în principal, uh, Înțeleg preocupările. Preocuparea dumneavoastră se leagă în mod clar de ceva ce ține chiar de raportul dumneavoastră din punct de vedere legislativ și uh, din punct de vedere al competențelor, raportul dumneavoastră este esențial pentru această comisie. Și ca și mine ați înțeles la fel și amândoi am luat o inițiativă care permite Parlamentului European să adopte în condiții bune sau cel puțin în condiții mai puțin rele un document ce contribuie la definirea orientărilor în domeniul ocupării. Și se pare, după cum am spus și la coordonatori de două ori, că uh, forțele care activează anul acesta în Parlament, mai ales anul acesta fiind unul strategic în ceea ce privește așa, această strategie, deci că aceste forțe au fost uh, frustrante, au acționat într-un mod destul de haotic. A, parcă au existat niște condiții de elaborare a rezoluției Parlamentului European în zigzag. Adică de la o conferință a președinților la alta am descoperit că adoptăm un calendar, apoi că adoptăm altul și o anumită metodă de lucru și nu alta. E drept că la începutul acestui mandat am fost uh, total acaparați de intrarea în funcția noii comisiei, comisii și apoi a altor obiective și de aceea cred că nu ne-am pregătit bine. Trebuie să recunoaștem pentru definirea Parlamentul, poziției Parlamentului European față de strategia 2020. Cred că din acest motiv majoritatea coordonatorilor și-au dorit să putem, în calitate de Comisie de Ocupare, să ne spunem punctul de vedere la modul cât mai transversal și mai orizontal în legătură cu percepția noastră asupra acestei propuneri referitoare la strategia 2020, pe care Comisia o consideră ca fiind deja dobândită, câștigată. Până la urmă există un moment în care realitatea te copleșește și trebuie să ne dăm seama aici între noi ce anume e mai eficient, chiar dacă ne îndepărtăm de poziția noastră inițială. Și eu înțeleg că la început pot exista poziții diferite, dar acum s-a considerat că noi, Comisia de Ocupare, vom elabora o întrebare orală și apoi o rezoluție. Și această rezoluție nu e ideală, nu e cea mai bună procedură. Însă ne permite ca la niște puncte ce vor fi importante și pentru raportul dumneavoastră ca din primăvară să transmitem niște mesaje în legătură cu ceea ce vrem noi să discutăm cu comisarii și care politic sunt puncte asupra cărora suntem cu toții de acord aici la comisie. De exemplu, obiectivul de a combate sărăcia, de exemplu, miza referitoare la ocupare, de exemplu, situația tinerilor, și mi-ar părea rău ca un grup atât de mare ca PP-ul să nu se implice în acest demers. Iată deci ce voiam eu să spun și sper că noaptea va fi un sfetnic bun și că poate mâine veți fi de acord cu noi și vom transmite împreună un mesaj politic în numele comisiei acesteia. Dincolo de luptele homerice dintre grupurile noastre politice, mai doriți să luați cuvântul? Vă rog. Igen, a, a, az a probléma, hogy attól tartok, hogy ez ezen túl is így lesz. Mulțumesc! Eu mă tem că această practică va continua, pentru că nu e vorba de o situație extraordinară. După ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, toată lumea a încercat să uh, vadă cât spațiu are la dispoziție și cum își poate folosi uh, competențele. Consiliul, Comisia, Parlamentul au încercat fiecare să acapareze teritoriul și dacă Parlamentul va fi menținut sub presiune, acest lucru se va întâmpla și pe viitor. De aceea, din principiu, nu sunt de acord cu această practică de a lua decizii așa uh, în pripă, în loc să comunicăm așa cum se cuvine cu Consiliul și cu Comisia. Eu n-am nicio problemă în legătură cu textul în sine, textul e corect, dar am o problemă de principiu. Sunt de acord cu dumneavoastră, stimat coleg, cred că chiar îl împărtășesc pe deplin și cred că procedura pe care am uh, demarat-o la conferința președinților de comisii ne permite tocmai să ne asigurăm că aspectul cel mai concret al strategiei ne va pune într-o situație mai favorabilă. Vă propun să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Va fi votat mâine. Și să trecem rapid la avizul pe care trebuie să-l transmitem Comisiei INTA în legătură cu responsabilitatea întreprinderilor și responsabilitatea socială în acordurile comerciale internaționale. Inițial trebuia să votăm mâine acest aviz, până la urmă votul a fost amânat pentru că raportorul pe fond nici măcar nu și-a depus textul, deci e cam ciudat să adoptăm un aviz pe un text care nu a fost încă pus la dispoziție. Însă trebuie să mă întâlnesc cu raportorii din umbră, discuția este pornită și cred că de aceea s-a dorit menținerea acestui punct pe ordinea de zi. Deci, cu mare plăcere, eu vă pot prezenta amendamentele care au fost depuse. Este vorba esențialmente de amendamente foarte constructive care merg în aceeași direcție cu propunerea de rezoluție. Am propus și eu autorilor amendamentelor mai multe compromisuri sau modificări și vom avea ocazia să le discutăm în 4 mai. Există un punct de antagonism politic. Este vorba de situația unde există bune practici din domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor și ce se întâmplă când aceste și dacă aceste standarde pot să fie introduse la modul legislativ, numai pentru a permite, de exemplu, crearea unui level playing field, a unui teren de joc egal. Am avut șansa de a discuta cu mai multe întreprinderi care aplică conceptul responsabilității sociale a întreprinderilor și eh, sunt convinsă că sunt și întreprinderi care au exact părerea opusă și care doresc să mențină abordarea voluntară în acest domeniu. Însă, mi se pare că am ajuns într-o fază de dezvoltare a acestui concept în care putem să facem acest pas. Cam asta e esențialul din ce aveam eu de zis în legătură cu cele 51 de amendamente care au fost depuse pentru acest text. Doamna Wigström. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Vi inte ska ha en diskussion, men det blir ändå en diskussion. Este foarte interesant că n-ar trebui să avem o dezbatere, dar totuși avem o dezbatere pentru că doamna președintă a prezentat niște puncte de vedere interesante. Da, avem nevoie de o responsabilitate socială a companiilor, iar uh, acordurile comerciale internaționale influențează foarte mulți oameni, așadar companiile trebuie să fie încurajate pentru ca să se vadă uh, ca pe niște actori uh, implicați în societate. N-ar trebui însă să legiferăm responsabilitatea socială a companiilor cred că procesul funcționează cel mai bine dacă este uh, asumat de către niște persoane angajate din cadrul companiilor. Nu ar trebui să uh, împovărăm și mai mult companiile cu uh, legislație suplimentară. Recent am avut întâlniri cu multe Uh, companii și asociații europene care văd acest uh, demers ca pe o amenințare, mai ales acum în timp de criză și cred că de aceea este foarte important ca aceste activități să fie promovate și să fie integrate în acordurile comerciale, dar să nu adăugăm prin acestea la povară administrativă, pentru că aceasta este suficient de grea pentru companii. În cele din urmă, companiile și oamenii care lucrează pentru acestea creează parteneriatele sociale într-o societate și această responsabilitate nu poate să fie eliminată în niciun fel. Eu cred că ea creează o perspectivă foarte pozitivă și constructivă a oamenilor și o societate pozitivă și constructivă. Așadar, trebuie să fim precauți atunci când facem propuneri. Amendamentele mele merg în această direcție și susțin opiniile prezentate de doamna președintă astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul de Rosas. În legătură cu răspunderea socială a companiilor, vreau să vă atrag atenția că am avut uh, o audiere în această dimineață cu uh, Comisia DEVE și, uh, și Comisia pentru Comerț în legătură cu exploatarea copiilor în scopuri de muncă. Rezultatul dezbaterii a fost că există extrem de multe criterii de monitorizare și verificare a acestor chestiuni care sunt uh, cumulate cu criteriile o Organizației Mondiale a Muncii. Însă cred că ar trebui să existe un fel de standardizare a acestor criterii sau ar trebui să existe obligativitatea companiilor de a-și lua în serios răspunderea socială. Uh, Cred că una dintre probleme este că anumite companii și cu siguranță cele mai mari folosesc această obligație de răspundere ca instrument de marketing. Și cred că dacă dorim responsabilizarea companiilor mari pentru comerț etic, uh, ele trebuie să folosească um, persoane din interior, din propria companie, care să se ocupe de respectarea acestor criterii de etică. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Iată că nu. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, contribuții și pentru uh, spiritul în care le-ați făcut. Sper uh, să putem ajunge la un acord în legătură cu acest punct la ședința noastră din 4 mai. Dacă nu, vom vota asupra acestui punct, un punct foarte important în stadiul de elaborare a acestor criterii referitoare la responsabilizare. Comisia INTA are un calendar foarte decalat. Sperăm că până în 2 iunie să avem și noi gata proiectul de raport de care se ocupă acea comisie pe fond. Vom uh, dezbate câteva amendamente de compromis în mare parte la raportul uh, colegului uh, Richard Howitt. Este un raport uh, de care pe fond se ocupă Comisia INTA. E vorba de acordurile comerciale internaționale și standardele sociale. Dau cuvântul domnului raportor. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut amendamentele și la ultimul schimb de opinie, așadar nu vreau să repetăm acum discuția pe care am avut-o atunci dar sunt dispus, desigur, să răspund la orice punct, oricui dorește să depună amendamente. În ceea ce privește compromisurile, avem patru amendamente de compromis pe care le aveți cu toții în fața dumneavoastră. Colegului meu, domnului Higgins, care este și prietenul meu, nu știu dacă este aici. În orice caz am făcut eforturi foarte serioase să ajungem la un compromis și nu îl critic în niciun fel, dar pur și simplu n-a fost posibil să ajungem la un compromis care să-l mulțumească și pe dânsul și pe mine. Și am propus niște compromisuri care cred că vor obține majoritatea voturilor în comisie uh, și susținerea largă a grupurilor politice. N-am putut să fiu în totalitate de acord cu domnul Higgins, pe care îl respect, uh, îl agrez, dar n-am putut să accept toate amendamentele dânsului. Sigur că are dreptul să le depună uh, din nou. Să vă prezint lucrurile. Compromisul 1 se referă la alinatul 1, la definiția comerțului gestionat și echitabil. Um, doamna Fontanie, doamna Bidegan ar dori să se includă aici și drepturile lucrătorilor, în afară de lucrurile, de drepturile sindicaliștilor, la alineatul 5, care se referă la uh, evaluările de impact privind durabilitatea, doamna Harkin a adus o contribuție foarte uh, importantă, foarte utilă uh, și a inclus aici uh, regiunea Americii Latine, pe care eu n-aș fi inclus-o inițial, dar în spiritul cooperării am acceptat acest uh, text, încercând să uh, dau mai multe exemple geografice pentru ca să nu pară că arătăm cu degetul anumite țări. Cred că acest compromis reflectă acest lucru. La alineatul 6, care se ocupă de contextul uh, uh, scăderii economiei uh, în urma crizei economice care va afecta această dezbatere, de exemplu, delocalizările pe care le-am subliniat și eu. Împreună cu doamna Harkin am formulat acest text vorbind de formularitate, de proporționalitate în ceea ce privește pierderile de locuri de muncă, un mai mare acces pentru, pe locuri, pe piață pentru um, comercianții europeni, cred că acest uh, compromis va avea o susținere mai largă. Și alineatul 7, care se referă la acordurile comerciale, unde ne referim la procesul de la Heiligendam, inițiat de doamna Merkel, cancelarul Germaniei, doamna Regner și cu mine, uh, cu care ne-am întâlnit la mai multe reuniuni această după masă. Uh, doamna Regnă a dorit să reflectăm și uh, in chestiunile legate de investiții care sunt men menționate în uh, tratatul de la Lisabona și am inclus acest lucru, dat fiind timpul foarte scurt și altele puncte de pe ordinea de zi. Nu cred că trebuie să mai repetăm uh, schimbul de opinii pe care l-am avut asupra amendamentelor data trecută, dar sunt pregătit să răspundă uh, oricărei întrebări sau intervenții, oricărei propuneri de amendament. Domnului Kassler vreau să spun și colegilor din PP că acolo unde propuneți o eliminare a textului, sper că ref, veți reflecta puțin. Eu am fost deschis la compromis, dar să eliminăm un întreg aliniat, alinima, aliniat cred că ar fi o modificare cam radicală. Deci, poate că am reușit să modificăm puțin acest amendament, pentru că în uh, ansamblu avem, cred, un text uh, constructiv și bine echilibrat. Mulțumesc foarte mult pentru aceste amendamente de compromis. Se opune cineva, dorește cineva să intervină, să facă critici sau să aducă laude. Iată, nimic, ceea ce înseamnă că mâine, începând cu ora 11, vom vota în bune condiții. Vă urez o seară plăcută pentru că am încheiat lucrările din această după amiază.